Dragi colegi, începem acum reuniunea. You have before you the draft agenda. Aveți proiectul de ordine de zi. Îl putem adopta. Sunteți cu toții mulțumiți. Vă mulțumesc. Acum aprobarea procesului verbal din 24-26 ianuarie. Putem aproba acest proces verbal? Da, vă mulțumesc. Înainte de a trece la următorul punct, aș avea câteva comunicări. Una dintre ele are legătură cu punctul 3. Vreau să salut astăzi o delegație de la Comisia de Transport din Parlamentul suedez, care ne vizitează aici la Bruxelles. Am uh, prânzit cu dumnealor. Vă urez bun venit, ne bucurăm foarte mult să vă vedem aici și sperăm să colaborăm uh, la fel de rodnic și pe viitor. Deci cu toții se află în spatele sălii. Le urez încă o dată bun venit și le mulțumesc pentru vizită. Sorry? Tack. Andy. Next item. Următorul punct. anunțarea poziției Consiliului. Vreau să vă spun că în ceea ce privește taxarea vehicolelor uh, utilitare pentru folosirea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește Eurovinieta, pe 17 februarie, președintele Parlamentului a spus că, în conformitate cu regula 61, poziția Consiliului privind adoptarea în prima lectură a directivei privind Eurovinieta deci că a fost primită de la Consiliu, împreună cu motivele care arată de ce s-a adoptat acest document. Asta înseamnă acum că Parlamentul, pentru a adopta poziția în a doua lectură, deci acest termen începe pe 18 februarie. Trebuia să fac acest anunț oficial aici pentru ca toată lumea să fie la curent. Următorul punct. Voturile. Avem cinci voturi. Puteți să-mi spuneți dacă v-ați uitat cumva acasă cartelele de vot? Eu. Eva? Da, de aceea vă rog să țineți cont de votul meu. Da, la socialiști și democrați o să vă trec. Să-mi indicați votul când ajungem la voturi și vă voi uh, lua în calcul. Puteți să ne arătați cu mâna. First one is the report by Mr. Raportul domnului Zasada. Protocolul de modificare a acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii. Alinatul 1. Amendamentul 3 al doamnei Lichtenberger. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 din partea raportorului. Un text uh, identic, deci vom vota împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Felicitări, domnule Zasada. Urmează propunerea privind o decizie a Consiliului privind acordul dintre Comunitatea Europeană și Canada. Raportul doamnei Țicău. Aici nu avem amendamente, doar votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 25, 27 de voturi pentru, niciunul împotrivă se adoptă. Felicitări, doamne Țicău. Următorul raport este cel al domnului Riche. Acordul ce Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene. Votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 27, 27 cu votul levei. Se adoptă. Următorul raport este raportul UGS proiectul de aviz privind descărcarea de gestiune, implementarea bugetului pentru Agenția Europeană de Siguranță Maritimă, anul financiar 2009. Avem un amendament înaintat de raportor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, unul împotrivă, se adoptă. Felicitări domnului Ugeas. Eva, era un vot pozitiv, nu? Da. Second one. Un al doilea raport al domnului Ugeas. Agenția Europeană de Siguranță a Aviației. Și aici un amendament înaintat de raportor pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Votul final s-a destul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 4 împotrivă, 23 pentru. Mă scuzați, se adoptă. Felicitări încă o dată raportorului. Următorul punct din nenumăratele rapoarte pe care le are domnul Ugea se vorba de descărcarea de gestiune pentru Agenția Europeană a Cărilor Ferate în 2009. Aici avem mai multe amendamente. Amendamentul 1 al domnului Van Dalen pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic amendamentul 5. S-a deschis votul. Mr. Lichtenberger is against. Doamna Lichtenberger a votat împotrivă. S-a închis votul. 12 voturi pentru, 13 împotrivă. Este respins. Amendamentul 6 al domnului Vandalen pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, să vom verifica. S-a deschis votul la amendamentul 6. A votat toată lumea, s-a închis votul. 16 voturi pentru, includ cel al doamnei Lichtenberger. Se adoptă. Amendatul 7, domnul Van Dalen, pentru. Împotrivă. <clears throat> Abțineri. Respins. Și votul final acum. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri se adoptă. Următorul raport tot al domnului Ugias privind întreprinderea comună SESAR. Anul financiar 2009, descărcarea de gestiune. Un amendament al raportorului pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, un împotrivă. Felicitări domnului Ugias pentru toate rapoartele pe care le-a întocmit uh, ceea ce prește descărcarea de gestiune a tuturor acestor agenții. Urmează acum proiectul de aviz privind descărcarea de gestiune 2009, bugetul general al UE, secțiunea 3 -a, Comisia Euro- uh, și agențiile europene. Domnul Groș este raportor. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica, însă cred că a fost respins. A deschis votul la amendamentul 1. Ați votat cu toții? S-a închis votul? 10 pentru, 16 împotrivă, obținere respins. Alineatul 4, vot separat, cerut de grupul ALDE și un amendament oral la rândul 2 unde ia not, unde notes e înlocuit cu regrets. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 și 7 au fost retrase și așa ajungem la votul final. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Ivo, tu erai pentru? 20, Eva, erai pentru 25 pentru o abținere și un vot împotrivă. Felicitări domnului Groș. Next item on... Următorul punct de pe ordinea de zi. Report by Mr. Fidanza. Raportul domnului Fidanza. Turismul în Europa. Domnule Fidanță, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După schimbul de păreri pe care l-am avut în cadrul întâlnirii din decembrie, avem acum o discuție mai largă pe textul raportului care a fost prezentat. După cum știm, acest raport este un element foarte important în ceea ce privește definirea unei noi strategii europene pentru turism, ca aplicare a articolului 195 din Tratatul de la Lisabona, care prevede această nouă competiție pentru instituțiile comunitare. Din introducerea, după introducerea acestei competențe, Comisia a făcut primii pași la inițiativa vicepreședintelui Tajani Reamintesc pe scurt pentru cine nu a urmărit aceste evenimente, declarația de la Madrid din aprilie 2010. În iunie 2010 a fost prezentată o comunicare a Comisiei care includea 21 de acțiuni pentru dezvoltarea unui cadru favorabil competitivității la nivelul turismului european. După aceea, sub președinția belgiană, Consiliul competitivitate a adoptat niște concluzii foarte importante care pentru prima dată au identificat turismul ca fiind una dintre prioritățile politicii industriale europeană, asta în octombrie anul trecut și luna următoare, în cadrul forumului de la Malta, Comisia a prezentat un prim proiect pentru un plan de implementare al acestei comunicări care conținea cele 21 de acțiuni. Cum spuneam, am avut acest schimb de păreri în cadrul comisiei din decembrie, din decembrie și între timp cu raportorii din umbră am început să lucrăm într-un climat foarte pozitiv, pe bază consensuală. Deci am început să lucrăm asupra principalelor aspecte și ne-am axat și pe avizul pe care îl exprimă alte cinci comisii cu privire la textul Comisiei Europene, Comisia ITRE, CULT, AGRI, IMCO și REGI. Deci, alte cinci comisii care deja și-au dat avizul sau urmează să-și dea avizul pe acest subiect. În textul pe care l-am prezentat, m-am axat pe două direcții principale. Pe de o parte, am încercat să subliniez prioritățile și aspectele concrete care se regăsesc în cele 21 de acțiuni din uh, comunicarea Comisiei și, pe de altă parte, am încercat să abordez și alte subiecte care nu se regăsesc în textul comunicării Comisiei, nu se regăsesc în parte nici în competențele care au legătură cu uh, intervenția vicepreședintelui Tajani, dar care sunt esențiale pentru a asigura competitivitatea turismului european. Și mai târziu, în intervenția mea, o să și menționez câteva dintre acestea. Europa, o primă destinație pentru turismul mondial, este titlul comunicării Comisiei și textul pe care lucrăm. Evident, dorim să menținem această poziție de lider și, în acest sens, trebuie să lucrăm în două direcții principale. În primul rând, atractivitatea. Trebuie să uh, facem față concurenței care este prezentată de noi piețe, piețe emergente, unde există uh, potențialul de servire a milioane de turiști pe care trebuie să îi determinăm să aleagă Europa ca destinație finală a călătoriilor lor în detrimentul altor locații de pe glob. Și în acest sens trebuie să investim pentru a crește atractivitatea turismului european și pentru a crește vizibilitatea ofertelor turistice din Europa, pentru ca Europa să devină pentru prima dată o destinație turistică unitară și trebuie să lucrăm pentru a extinde baza uh, de turiști, care, lucru care va fi spre avantajul tuturor europenilor. Subiectul acesta al turismului, în mod tradițional, este obiect de, obiectul unei mari concurențe. Concurențe între țări, concurențe între regiuni, regiuni chiar din cadrul aceleași țări uneori. Și trebuie să înțelegem că pentru prima dată trebuie să atragem fluxurile de turiști de pe noi piețe, și odată ce acești turiști vor fi convinși să considere Europa ca o primă destinație de turism și țările din cadrul Uniunii Europene pot să beneficieze din punct de vedere economic de pe urma acestor turiști. Și apoi un alt subiect este durabilitatea. Și de aici rezultă alte subiecte macro extrem de importante pentru a asigura durabilitatea ofertei turistice în Europa și pentru a depăși un concept care uh, devine dificil de gestionat și anume sezonalitatea. Majoritatea companiilor de turism lucrează doar câteva luni pe ani cu o evoluție negativă din punct de vedere economic în anotimpurile care nu sunt relevante din punct de vedere turistic. Deci trebuie să lucrăm și la asta, trebuie să lucrăm la durabilitate nu doar din perspectiva mediului, ci și din perspectiva socială și economică în general. Legătura fiind cea care trebuie stabilită între turism, transport, mobilitate. Putem să ne elaborăm cele mai bune strategii pentru a atrage turiștii, dar dacă nu avem infrastructura necesară pe teritoriul nostru, va fi destul de dificil să câștigăm această luptă, această concurență globală de care vorbeam. Și m-am ocupat și de fiscalitate, fiindcă este un subiect foarte sensibil, care are legătură cu interese naționale care uneori se suprapun. Dacă baza de la care pornim este că pentru prima dată vrem să abordăm turismul dintr-o perspectivă europeană și să câștigăm împreună această concurență cu noile piețe, atunci în interiorul Uniunii trebuie să avem aceleași baze de pornire, aceleași condiții, cadru omogene pentru toată lumea. Altfel, riscăm să utilizăm resurse sau să facem eforturi la nivel european pentru a pune în aplicare această strategie și apoi, datorită naturării concurenței în interiorul Uniunii Europene, pot fi avantajate doar anumite state în detrimentul altora. Deci trebuie să abordăm acest subiect și din perspectiva fiscală fiindcă aici există mari neconcordanțe sau inegalități între statele europene. Sunt deschis la contribuția colegilor pe aceste puncte cheie. Apoi, în ceea ce privește vizibilitatea Europei, analiza noastră se face pe o propunere a comisarului Tajani și anume să avem o marcă Europa, Brand Europe, care să promoveze Europa ca o destinație unitară în special în ceea ce privește atracția noilor piețe. De asemenea, ne interesează o mai bună utilizare a unui instrument important, cum este portalul visiteurope.com. Probabil știți, acest portal nu este gestionat de Comisia Europeană, deci nu este gestionat la nivelul instituțional, ci de ETC, Comisia Europeană a Turismului, unde acționează uh, autoritățile naționale de turism. Există un subiect uh, important care crește atractivitatea și anume cel al vizelor și este, este un subiect care depășește competențele limitate ale Comisiei noastre și ale Comisiei Europene, dar este un subiect important pentru că și azi, mai ales în ceea ce privește legătura cu statele, cu țările BRIC pe care le-am menționat, există deci în continuare o serie de proceduri, de norme, de termene, de costuri care variază de la un stat la altul uh, în ceea ce privește eliberarea vizelor. Și aici trebuie să facem un efort pentru a adopta proceduri comune care să ofere o bază sigură turiștilor care vor să vină în Europa și operatorilor care doresc să trimită turiști aici. Și mai există un subiect important și sper să mă bazez pe contribuția dumneavoastră și anume cel al mărcilor, al mărcilor de calitate, al etichetelor de calitate. Uh, din discuția pe care am avut-o cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc, a reieșit nevoia de a limita o proliferare excesivă a mărcilor în acest domeniu. Uh, fiindcă uh, în ultimul timp au început să apară ca ciupercile la toate nivelurile. Fiecare țară are propria sa marcă și în cadrul unei țări există regiuni, fiecare și promovează propria marcă de calitate, lucru care riscă să extindă prea mult oferta și să reducă, prin urmare, calitatea legată de marca respectivă și să creeze confuzie la nivelul clienților și la nivelul operatorilor turistici. Ideea este deci să lucrăm la o marcă de calitate care să aibă un caracter de marcă umbrelă la nivel european, bazată pe niște criterii comune eh, care să fie respectate sau la care să adere în mod voluntar fiecare stat și apoi, în timp, eh, vom avea o marcă de calitate europeană prin care să se identifice structurile turistice de calitate care să fie clasificate pe niște criterii comune și care să ofere o certitudine până la urmă utilizatorului final, care este turistul. Și apoi există clasificarea hotelurilor sau unităților de cazare și aici există discuții de mult timp și pozițiile sunt destul de divergente. În textul meu am subliniat dorința de a asigura o armonizare progresivă a sistemului clasificării pe bază de stele având în vedere experiențele care uh, s-au dobândit în anumite state membre în funcție de aceste asociații de categorii care au rețele în care promovează acest sistem comun de catalogare, de clasificare în funcție de stele. Până la urmă și această acțiune, această clasificare clară pe bază de criterii comune oferă o siguranță turistului care va ști că un anumit număr de stele reflectă aceeași calitate în orice unitate de cazare din Sicilia până în Finlanda. Și apoi alte două subiecte importante, esențiale în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei UE 2020, anume formarea profesională și utilizarea de noi tehnologii. Trebuie să promovăm formarea profesională la nivelul turismului, care să nu se axeze doar la uh, formarea personalului care intră în legătură directă cu clientul, și anume bucătarii, barmanii sau uh, uh cei care asigură um, funcționarea unui hotel. Trebuie să ne axăm și pe uh, celelalte elemente din serviciile din turism care să asigure o mai bună funcționare a piețelor. La fel, trebuie să investim mai mult în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii, pentru că uh, modul în care se desfășoară activitățile de turism în prezent s-a schimbat față de trecut. Prezența pe internet este absolut hotărătoare. Fiecare turist își poate selecta independent pe internet serviciile pe care dorește să le primească fie în ceea ce privește transportul, fie în ceea ce privește cazarea sau evenimentele culturale și așa mai departe. Și prin urmare, e important să susținem IMM-urile europene pentru a asigura o prezență calificată a acestora pe internet. Trebuie ca acestea să poată face o ofertă inovatoare și pot, să poată să utiliza mai bine noile tehnologii, elemente importante pentru a garanta competitivitatea companiilor de turism din Europa. Comisia dorește să promoveze o adevărată platformă europeană uh, TIC și turismul și cred că este o inițiativă foarte bună pe care trebuie să o susținem, să-i asigurăm implementarea, fiindcă există un decalaj în acest domeniu destul de răspândit la nivel european. În ceea ce privește diferitele tipuri de turism și mă apropiu de finalul intervenției mele, probabil ați văzut deja în text o listă destul de detaliată, însă aș fi vrut și vreau, prin intermediul amendamentelor dumneavoastră, să clarific lucrurile mai bine. Nu putem spune că e suficient să avem o listă în care spunem turismul de mediu, balnear, maritim, rural sunt importante. Asta știe toată lumea. Trebuie să profităm de această activitate, de acest raport, pentru a înțelege mai bine cum putem să um, promovăm o dezvoltare concretă a diferitelor tipuri de turism, subliniind, sigur, sectoarele cu cea mai mare creștere. Și un ultim aspect, și apoi uh, îi voi asculta pe colegi în ceea ce privește finanțarea. După cum bine știți, având în vedere bilanțul multianual, la, bugetul multianual la care lucrăm astăzi și care a fost creat uh, într-o perioadă în care nu exista această competență pentru turism, în prezent resursele pentru turism, specific pentru turism, sunt destul de reduse și în mare parte ele sunt, să spunem, ascunse sau oricum sunt alocate în cadrul fondurilor structurale, fondurilor de coeziune, fondurilor pentru dezvoltare rurală. Trebuie, pe de o parte, să fie mai transparente și mai ușor de utilizat aceste fonduri care sunt alocate în alte capitole, în fondurile structurale, de exemplu, și pe de altă parte trebuie să colaborăm cu celelalte instituții pentru ca proiectele să poată fi susținute în mod adecvat și cu programe specifice, dar și cu fonduri specifice. Noi putem să avem cele mai ambițioase strategii din lume în ceea ce privește turismul, dar nu pot fi realizate cu costuri zero, fiindcă până la urmă e E vorba de uh, proiecte de schimb, de pune practici și așa mai departe, pentru care nu e nevoie de multe fonduri, dar sunt și proiecte mult mai mari pentru care e nevoie de fonduri mai mari și sper că toate grupurile politice care doresc să susțină turismul se vor implica în această luptă pe care trebuie să o facem pentru a avea un buget adecvat pentru turism în noua perspectivă financiară 2014-2020. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Fidanța! Acum, în numele grupurilor politice, începem cu domnul Denelis de la Socialiști și Democrați. Vă mulțumesc, domnule președinte! Turismul în Europa trece printr-o perioadă destul de proastă. Încercăm acum să depășim această criză economică și recesiunea actuală și mă gândesc că eforturile depuse ar putea duce la crearea de noi locuri de muncă. Să nu uităm cât de important este turismul durabil, însă pentru așa ceva avem nevoie de o politică de armonizare și de modernizare calitativă pe ansamblu a sectorului turistic. Să nu uităm că există un potențial pentru tot felul de tipuri de turism și promovarea unui turism diferențiat este singura soluție adecvată la uh, distorsiunile și problemele pe care le-am avut și pe care le au foarte multe regiuni care se confruntă cu problemele create de turismul uh, de masă. Deci trebuie să trecem acum de la această perioadă a dezvoltării turistice la o perioadă a turismului pentru dezvoltare. Domnul Fidanța a avut, a prezentat o abordare foarte interesantă și interesant să vedem care va fi propunerea Parlamentului European în ceea ce privește turismul european. Ar trebui să-i cerem Comisiei niște planuri specifice de implementare pe marginea celor 21 de acțiuni anunțate. Doar printr-o planificare clară, autoritățile regionale și naționale vor putea promova pentru a pune în aplicare aceste acțiuni uh, despre care vorbește Comisia. De asemenea, trebuie definite așa cum trebuie și resursele financiare. Și în ceea ce privește acum uh, modernizarea acestui sector, eu cred că aici ar fi util să introducem niște principii noi, cum ar fi cel al uh, intergeneralității și principiul complementarității. La ce mă refer când vorbesc de complementaritate? E vorba aici de o planificare comună în um, care se ține cont de niște criterii geografice și regionale. E vorba, de exemplu, de anumite domenii specifice din turism în funcție de regiuni și în funcție de faptul dacă regiunile sunt vecine sau nu. Și, ace- și ar trebui aici, de asemenea, să avem o legătură cu niște uh, servicii unificate, unite de turism, între regiuni vecine, de exemplu, sau pe bază tematică, chiar și între regiuni mai îndepărtate din punct de vedere geografic. Dacă am introduce astfel de principii în domeniu, concurența nu s-ar face neapărat uh, între statele membre, deoarece acesta este un obstacol pentru a integra politica turismului. Nu, am avea practic o concurență între Uniunea Europeană și destinațiile turistice din țările terțe. În al treilea rând, în situația actuală de criză, trebuie să dăm un avantaj de dezvoltare regiunilor subdezvoltate. Iar dezvoltarea turismului în Uniunea Europeană cu o distribuire echilibrată ar trebui să fie obiectivul nostru. Și să nu uităm de asemenea că trebuie să asigurăm o dezvoltare durabilă din punct de vedere social și al mediului înconjurător. De asemenea, autoritățile locale și regionale trebuie să contribuie la integrarea europeană. Vă mulțumesc. În numele al de domnul Ugias. Thank you, Chair. E ocazie istorică. Este o ocazie istorică. După tratatul de la Lisabona, începem să vorbim despre turism ca o competență a Parlamentului European. Nu începem însă de la zero, fiindcă domnul Costa, care a fost președinte înaintea dumneavoastră, a redactat un text care apoi a fost adoptat de comisie și este o bază foarte importantă pentru activitatea de care vorbim astăzi. Împreună cu toți raportorii împreună cu raportorul Fidanța, cu Stavros care a intervenit, iată că ne regăsim cu toții în fața ideii că turismul poate să fie și va fi o pârghie de dezvoltare, un factor de multiplicare a economiei turismului în această economie complexă europeană. În prezent, deja, turismul uh, asigură 5% din PIB direct, 10% din PIB-ul uh, total și 10% din locurile de muncă existente la nivel european. Dar pentru noi trebuie să reprezinte mai mult decât aceste cifre, fiindcă în Europa acum suntem într-o fază de recesiune economică. Industria se dirigează către est, agricultura se regăsește într-o fază în care este abandonată din ce în ce mai mult și turismul poate fi adevărata pârghie de dezvoltare pentru următorii ani, pentru următoarele decade. Pentru Europa, acest nou secol poate să devină un adevărat secol al turismului. Și nu sunt doar niște vorbe goale, pentru că și din perspectiva strategiei UE 2020, turismul are toate elementele necesare pentru a deveni sistemul care reflectă în totalitate ceea ce um, am convenit la începutul mandatului. Are cele trei caracteristici esențiale. O pârghie de dezvoltare inteligentă, o pârghie de dezvoltare durabilă și o pârghie de dezvoltare inclusivă când spun că este inclusivă, este uh, așa pentru că pentru prima dată pune legătura dintre cei 550 de milioane de cetățeni europeni și restul cetățenilor lumii, fără să existe bariere între aceștia. Prin urmare, putem să dezvoltăm textul acestui raport, care este deschis pentru contribuția oricui și care nu poate să fie singurul text în care se vorbește despre turism. Trebuie să fie, acest trebuie să fie un prim pas către deschiderea altor căi de promovare a turismului. După cum ne-a spus domnul Fidanța, avem de-a face cu o problemă de ordin financiar, dar eu vin și adaug faptul că e vorba și de o politică integrată a turismului, pentru că atunci când se vorbește despre turism, include multe sectoare care trebuie să fie stimulate. Turismul trebuie să devină un sistem, adică în jurul turismului trebuie să se dezvolte celelalte sectoare, să se dezvolte producția agricolă, sectorul serviciilor, serviciilor, sectorul transportului și dacă oferim suficient spațiu de dezvoltare turismului, vom vedea cum întreg acest sistem al economiei se pune în mișcare. La fel, culturile, teritoriile europene, toate elementele care vor asigura o unitate a continentului nostru, a continentului nostru și chiar a întregii lumi, fiindcă, domnule președinte, și aici închei, dumneavoastră spuneți că China se presupune uh, va uh, introduce un miliard de turiști pe piață și trebuie să ne pregătim ca acest factor să devină o, o forță de dezvoltare, nu de distrugere a mediului. Prin urmare, acesta trebuie să fie un concept fundamental al textului la care lucrăm poate deveni un adevărat instrument pentru construirea noii Europei, uh, construcție la care muncim cu toții. Mulțumesc. Acum doamna Brepols din partea verzilor. Voorzitter, ehm, ik zou eh, collega Fidanza van harte willen bedanken. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Fidanța din eh, inimă pentru raportul excelent pe care l-a întocmit. Știu că dumnealui a lucrat din răzputeri la acest proiect de raport. Am avut foarte multe legături cu dumnealui. Mă ascultați? Mă auziți? Spune doamna Beppels. Cu italiana se pare că e o problemă. Da, e important ca domnul Fidanța să mă audă, în, să mă înțeleagă în italiană. Deci vreau să-i mulțumesc. Nu funcționează? În italiană se pare că nu... A, ah, ba da. Cred că domnul Fidanța va primi mulțumiri pentru cea de-a treia oară. Însă asta e justificat. Mă auziți acum? Deci ar vrea de asemenea să-i mulțumesc pentru abordarea deschisă pe care a avut-o față de noi, raportorii din umbră. Când m-am uitat la raport din nou săptămâna trecută, am întrebat dacă n-ar fi mai bine să avem un text mai scurt. Și am auzit și colegii spunând același lucru. cei care se concentrează pe plus valoarea unică pe care o poate avea acest sector al turismului în Uniunea Europeană, conform articolului 195 din tratat, e bine, în raport se pare că se includ toate elementele din comunicarea făcută de comisie și eu mă întreb dacă nu cumva ne pierdem aici din puterea noastră de concentrare, nu cumva ne pierdem. Dacă textul e din ce în ce mai lung, uh, puterea sa se va atenua și de asemenea se vor înainta din ce în ce mai multe amendamente. Să nu uităm că și în trecut Parlamentul European a redactat mai multe rezoluții privind turismul și de aceea eu cred că de data aceasta trebuie să evaluăm aceste rezoluții. Poate că ne putem și inspira din ce s-a făcut uh, în trecut. Aș vrea de asemenea acum să vă transmit uh, comentariile pe care le avem noi, verzi. Acestea vor fi prioritățile noastre la amendamente. E clar, turismul e un sector economic deosebit de important, însă aș vrea de asemenea să mă axez pe o calitate sporită. Cu alte cuvinte, turismul ține de dezvoltarea culturală, de bunăstare, de dimensiunea uh, spirituală, de foarte multe lucruri. Deci nu e vorba doar de economie. Și în ceea ce, economie, mă scuza, și în ceea ce privește mărcile. Da, există foarte multe mărci la nivel mondial și cred că ar trebui să simplificăm acest sistem de clasificare. Deci dacă vrem să venim cu ceva în plus față de toate mărcile deja existente, deci nu vom avea de câștigat decât dacă vom veni cu o marcă într-adevăr transparentă și ușor de utilizat. Și de asemenea să nu uităm și sancțiunile dacă regulile nu sunt respectate. Eu cred că, în primul rând, trebuie să analizăm valoarea adăugată a mărcilor actuale, deci înainte de a propune noi sisteme de etichetare. De asemenea, să vedem care sunt practicile bune existente și să încercăm să le armonizăm. Să ne asigurăm de asemenea că folosim criteriile adecvate pentru evaluare. Să nu uităm de asemenea durabilitatea și accesibilitatea, două aspecte deosebit de importante care nu pot fi abordate separat. sau doar pentru un singur grup de populație. Aceste două aspecte trebuie să devină o parte integrantă din uh, viitoarele măsuri pentru sectorul turistic. Să nu uităm de asemenea legătura pe care o turismul cu schimbarea climatică. Deci, pe de o parte, cauzează acest fenomen, în același timp există și alte implicații. Deci să nu uităm de asemenea eforturile de atenuare, măsurile necesare pentru a atenua schimbarea climatică și să ne asigurăm că vom avea niște unelte fezabile la dispoziția noastră. Și acum uh, am o întrebare pentru comisie și raportor. Noi nu avem puteri legislative pentru a cere uh, un regulament uh, pentru protejarea drepturilor turiștilor. Însă nu am putea avea o cartă a turiștilor, a turismului, o inițiativă care să poată fi pusă în practică. Mai multe persoane mi-au vorbit despre acest lucru și aș vrea să știu ce crede și raportorul și Comisia Europeană, deoarece e o idee bună care n-ar putea fi foarte utilă. Nu am suficient timp acum ne vom înainta amendamentele înscris, bineînțeles. Doamna Beppels, v-am dat cuvântul mai uh, de trei ori, deoarece ați avut un început mai greu, deci ca la Formula 1 ați avut dreptul să porniți de mai multe ori. Doamna Foster, acum de la CRE. Ce? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Dacă îmi dați voie, aș dori să cobor puțin tonul discuției. Știu că s-au făcut foarte mari eforturi din partea raportorului și a celor care au lucrat la text, însă eu am lucrat în transport, în industria turismului, majoritatea carierei mele, așa că pot să spun că am o oarecare experiență în domeniu. Trebuie să fim foarte atenți să nu ne îndepărtăm de miezul subiectului, deși avem această competență, considerentul de spune clar că rolul este să sprijinim și să complementăm acțiunile la nivelul statelor membre. Ăsta este rolul Uniunii Europene și mă ne liniștește nivelul de detaliere al raportului, de parcă Comisia va gestiona întreaga industrie a turismului sau Parlamentul European va gestiona turismul european sau cineva oricum la nivel european. Și vreau să clarificăm acest lucru. Există însă și multe aspecte pozitive și printre acestea menționez modul în care se abordează chestiunile legate de siguranța muncii, incendiu la nivel european, tratamentul legal al pasagerilor cu mobilitate redusă propunerile legate de emiterea de bilete la nivel european care să permită o deplasare mai rapidă a oamenilor la nivelul căilor ferate. Știți că asta e un subiect des abordat de noi. De asemenea, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Dacă ai o formare într-un stat membru, evident, pe baza acelei diplome, trebuie să poți găsi un loc de muncă în alt stat membru, lucru important. Dar trebuie să luăm în considerare și alte aspecte. Evident, e vorba de milioane de cetățeni europeni care sunt implicați în acest lanț de alimentare a turismului, de la transport, la hoteluri, la șoferi de taxi, deci este esențial să acoperim toate aceste aspecte și sectorul turismului e în continuă creștere. Însă trebuie să recunoaștem un aspect. Eu nu cred că putem vorbi de o denaturare a concurenței. Până la urmă asta înseamnă turism. Concurență, hoteluri sau transport de bună calitate. Despre totul se reduce până la urmă la concurența dintre state sau companii eh, care fiecare să încearcă să, să încerce să atragă turismul prin produsele bune pe care le oferă și e greu să armonizăm lucrurile, fiindcă dacă vreau să merg la schi undeva la munte, nu o să mă duc în Malaga, de exemplu. Deci, fiecare țară are propria sa abordare a serviciilor de turism. Uh, pe care le oferă sau pe care pot să le ofere și, uh, până la urmă, această varietate a alegerilor este ceea ce atrage clienții, turiștii. Deci nu cred că putem vorbi neapărat de o denaturare a concurenței. Și, de asemenea, nu trebuie să uităm și de principiul subsidiarității. Statele membre, companiile trebuie să fie cele care hotărăsc până la urmă ce vor să facă și trebuie să fim foarte atenți să nu ajungem la o situație în care există o suprareglementare și o supraintervenție la nivel european, fiindcă nu ăsta e mandatul Comisiei comisiei noastre până la urmă. Nu dorim să um, plafonizăm sistemul turismului se vorbește despre armonizarea TVA-ului. Sunt niște hotărâri, niște decizii naționale care n-au nicio legătură cu activitatea comisiei noastre. N-ar trebui să ne legăm de asta. Și trebuie să fim foarte atenți și cu referințele care nu au de-a face cu uh, competențele comisiei noastre în ceea ce privește vizele, coordonarea pentru vizite de grup. Uh, nu trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri, fiindcă nu intră în mandatul nostru. Există și alte domenii de exemplu, la punctul 12 și la punctul 11, sarcina Comisiei de a colabora cu cu operatorii pentru promovarea destinațiilor de turism. Nici vorbă să fie asta o sarcină a comisiei. Putem stabili niște orientări, niște standarde, dar nu e sarcina comisiei să se ocupe de aceste lucruri. De asemenea, mă preocupă acest portal multilingvistic în toate limbile. Și costurile trebuie să ne intereseze. Dacă vrem să facem ceva la nivel european, există domenii uh, pe care trebuie să le abordăm și din perspectiva costurilor crescute. Deci sunt multe elemente bune în textul acestui raport, fără îndoială. Raportorul a făcut o treabă bună, dar cred că trebuie să ne limităm puțin la abordarea anumitor domenii, să vedem dacă sunt chestiuni practice și în ce măsură reflectă rolul care ne revine pe baza tratatului de la Lisabona fiindcă rolul este să suplimentăm acțiunile din statele membre, nu să uh, le facem noi. Dacă nu, ne lansăm în acțiuni care nu sunt utile și care sunt îndepărtate de ceea ce se așteaptă cetățenii de la noi. Și în încheiere, dacă îmi permiteți, trebuie să înțelegem ce se întâmplă și în statele terțe. De ce călătoresc oamenii în întreaga lume? Pentru că vor să vadă întreaga lume. Și aici apar costuri. Cât va costa pentru o familie să vină într-o călătorie în Europa sau în Florida? Aspecte care trebuie să fie avute în vedere de industria turismului. Mulțumesc încă o dată raportorului și cred că vorbim despre un text foarte interesant și o dezbatere care este un punct de pornire foarte bun. Mulțumim și acum aș dori următorii intervenienți să se limiteze la 3 minute fiecare, doamna Rah. Danke, Herr Vorsitzender. Ich mag so kurz wie normal immer. Äh, zuerst einmal Herrn Kollegen Fidanza vielen Dank für den Bericht, der mir natürlich doresc să-i mulțumesc domnului Fidanța pentru raportul dânsului. Este o chestiune care mi este de un mare interes. Vom discuta despre problematica mărcilor de calitate. Am spus că nu trebuie să adăugăm o, o marcă de calitate dacă aceasta nu permite să se sublinieze particularitățile ofertei turistice în Europa. Trebuie să ne gândim la felul în care putem concepe o astfel de marcă de calitate. Trebuie să avem grijă ca această marcă de calitate să aducă o valoare adăugată pentru turiști. Dorim să promovăm activitățile statelor membre în domeniul turistic, trebuie să ne bazăm pe textele existente, să facem propuneri globale, dar și să ținem seama de situația particulară a statelor membre. Trebuie să atingem un echilibru între o abordare globală și să ținem cont de exemplele care sunt cât se poate de concrete. Cred că aceasta ar fi o abordare potrivită. Alte elemente care pot lipsi în acest document și care ar putea fi adăugate. Un element foarte important în perspectiva schimbărilor demografice trebuie să ținem seama de turismul persoanelor de vârsta a treia. Sistemul dual de instruire din Austria ar putea să fie întărit și în cele din urmă mai există un element important după părerea mea, Există o propunere de directivă în sectorul turismului, iar această propunere de directivă privind turismul trebuie să fie examinată mai departe. Domnul de Grande, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Fidanța pentru raport și nu spun asta în mod retoric. E un raport excelent și cred că motivul pentru care raportul e atât de bun e că domnul Fidanța e italian. Deci, cu toții putem face rapoarte, însă e clar că experiența dumnealui în calitate de italian și-a spus cuvântul. Și în cazul nostru, Spaniei, turismul e principalul sector economic. În orice caz, raportul nu e ușor. Și nu vă reaminti că această nouă competență pe care eu confer tratatul de la Lisabona în articolul 195 Uniunii Europene se referă la armonizare, însă trebuie să fim atenți. Va trebui să ne șlefuim până la urmă propunerile. Eu cred că e o abordare înțeleaptă. Turismul uh, e o sursă de venituri, însă competența, diversificarea, acestea sunt elemente cheie. Întreaga Uniune Europeană trebuie să devină mai atrăgătoare fără să aducem prejudicii țărilor membre care își prezintă țările ca destinații turistice. Fiecare stat în politica sa turistică vede în vecinul său nu doar un prieten, ci și un uh, element de concurență, un concurent. trebuie să fim foarte atenți și să nu punem în pericol anumite forme de turism care deja s-au dovedit utile. Deci nu cred că ar trebui să venim cu noi posibilități și să punem în pericol ceea ce există deja și a fost pozitiv. E nevoie de un proiect care să consolideze Uniunea Europeană drept destinație principală la nivel internațional și uh, ca toții să participe. Suntem de acord cu propunerile raportorului, dar vom face niște amendamente complementare. Credem că e foarte important să evităm diferențele între sezonul de vârf și sezonul uh, cu activitate scăzută. De asemenea, să nu uităm cât de important este turismul pentru cei de vârsta a treia. S-a vorbit despre importanța vârstei a treia. Să nu uităm că în Spania cei mai buni clienți sunt pensionarii din Germania sau din Marea Britanie. Și să nu uităm că aceasta este și o formulă socială prin care sunt încurajați pensionarii cu resurse scăzute. În același timp, ni se garantează întreținerea instalațiilor turistice într-o perioadă în care acestea ar fi practic neocupate. Deci mulțumesc pentru raportul excelent. Domnul Van Dalen. Dank u wel, voorzitter voorzitter, eh, weet u, eh, ieder verdrag heeft natuurlijk... Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare tratat conține elemente, elemente bune, lucru valabil și în cazul tratatului de la Lisabona. În ceea ce privește însă turismul, după părerea mea, tratatul de la a eșuat în totalitate și nu o să ne uh, ajute prea mult. Dacă ceva trebuie să rămână la nivelul de competență al statelor, este turismul. Putem avea, de exemplu, o marcă de calitate pentru Sardenia, putem avea o marcă de calitate diferită pentru țările de jos. Foarte bine. Avem nevoie de o marcă europeană? Nu știu dacă e bine. Cum rămâne apoi cu turismul de coastă și așa mai departe. Nu văd care e logica. Nu o să propun amendamente la acest raport, fiindcă ar fi nevoie de 10 sute de amendamente pentru fiecare aliniat. Nu trebuie să existe competențe europene în ceea ce privește turismul. Votez împotrivă din acest motiv. Asta nu înseamnă că nu apreciez raportul domnului Fidanța. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Baci. Ja, vielen, <clears throat> vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch Kollege Fidanza danken für seinen Bericht. Er ist îi mulțumesc și eu domnului Fidanța pentru raportul dânsului. Cred că este un uh, raport foarte bun Acesta permite să aplicăm competențele care sunt uh, conferite, care ne sunt conferite. Am ascultat cu multă atenție avertizările anumitor colegi cu privire la suprareglementare. Cred că trebuie să îmbunătățim calitatea ofertei în domeniul turistic și acest lucru este posibil prin intermediul armonizării anumitor norme în special cu privire la instruire. Cred că aceasta ar permite să aducem o valoare adăugată. Acest lucru poate fi posibil prin îmbunătățirea cadrului juridic în ceea ce privește directiva în curs de pregătire. Cred că această directivă trebuie să fie utilizată pentru a reglementa acest domeniu. De asemenea, s-a insistat mult asupra unui număr de propuneri. Trebuie să armonizăm regulile în vigoare în diferite state membre în domeniul turistic. Aș dori să pun o întrebare cu privire la proiectul pilot pentru întreprinderile mici și mijlocii și în special lanțul de aprovizionare digitală. Vreau să întreb despre ce este vorba mai precis. Cred că trebuie să încercăm să menținem siturile turistice și să îmbunătățim cunoștințele trebuie să încercăm pe cât posibil să creăm locuri de muncă noi în domeniul turistic. Three minutes, please. Domnul Cumuțacos, 3 minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τουριστική βιομηχανία ήταν πάντα μια πολύ σημαντική οικονομική δράση. Turismul a fost întotdeauna un sector de activitate economică foarte important. Iar în această situație atât de grea, de criză, trebuie să acordăm atenție și mai mare turismului. Și mă bucur că avem un cadru politic în care să vorbim despre turism la nivel european. Și mulțumesc domnului Fidanța pentru raportul prezentat. Eu sunt practic de acord cu tot ceea ce a menționat dumnealui în text. Aș vrea să menționez doar câteva lucruri. Sunt, da, spun, sunt pentru tehnologie, da, cred că avem nevoie de o nouă platformă pentru tehnologiile informației în turism, la alineatul 11. De asemenea, sunt pentru acea marcă a calității în domeniul turismului. De asemenea, vreau să îmbunătățim uh, turismul uh, agroambiental. Da, sunt pentru ceea ce se spune la alineatul 25 și de asemenea sunt pentru înființarea unui grup special tehnic la Parlamentul European pentru Turism. Domnule președinte, așa cum au spus și alți colegi, va trebui să fim foarte atenți în ceea ce privește subsidiaritatea. Politica noastră de turism trebuie să influențeze politicile naționale de turism în direcția cea bună și nu să le înlocuiască. Și o ultimă observație. Așa cum am auzit și mai devreme, cred că ar trebui să facem presiune asupra Comisiei pentru ca ea să definească cât mai repede un calendar și să ne arate exact care este conținutul acelui program cu 21 de acțiuni în domeniul turismului. Mulțumesc, domnul Higgins. Domnule Higgins, nu sunteți prea mulțumit după ce s-a întâmplat în acest weekend, nu? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, vreau să spun că n-a fost o idee bună să numim această comisie pentru turism și transport, fiindcă nu se pune deloc accentul pe turism, mai ales uh, cred că la dezvoltare regională trebuia să introducem turismul. Domnul Fidanza a făcut o treabă bună, a subliniat aspectele cheie, a identificat aspectele care trebuie abordate, competitivitate, sezonalitate și uh, fiscalitate, sta, um, standarde de calitate și așa mai departe, profesionalism, pregătire profesională și sunt de acord cu cele spuse cu privire la buget structura fondurilor pentru turism sunt ascunse, este ascunsă în diferite capitole, nu se identifică concret turismul. Sunt de acord, e un document bun și nu avem nevoie de un exercițiu teoretic, ci trebuie să punem lucrurile în practică, fără însă să uh, interferăm la nivelul competențelor statelor membre. Ca Uniune Europeană, uh, eu cred că suntem atractivi. Sunt 27 de state membre, țări diferite, culturi diferite, un puzzle al culturilor, care uh, este mai diversificat decât cel din America de Nord, de Sud, uh, Australia, China și așa mai departe. Deci potențialul este foarte mare. Trebuie doar să fie exploatat. Sunt de acord că există un lucru care a fost spus și anume, a fost spus deja și anume nu e nevoie de suprareglementare. Uh, Trebuie să fim foarte atenți. Cred că am început lucrurile foarte bine. Documentul domnului Fidanța, care este doar în fază de proiect, este foarte bun și cred că amendamentele pot să modifice lucrurile în direcția corectă pe 17 martie Fifth Avenue din Statele Unite uh, se, vor, uh, se va închide și în Statele Unite vor exista marșuri uh, a irlandezilor care sărbătoresc ziua Irlandei. Lucru foarte important pe care trebuie să-l avem și noi în vedere dacă vrem să exploatăm un potențial care există. Principalul element al, al um, multor țări este uh, turismul, însă nu s-a lucrat la nivelul competitivității, lucru care trebuie făcut. Mulțumesc domnului Fidanța, uh, ați dat un punct de pornire foarte bun. Mulțumesc, doamna Estela, acum. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Fidanța pentru acest raport uh, atât de complet, care pune punctul pe ei în ceea ce privește turismul. Bineînțeles, turismul se bazează pe competitivitate, pe formare, pe inovare, pe calitatea produsului turistic, pe uh, niște sezoane continue și e foarte greu să vorbim de turism dacă nu vorbim și de transport, deci de conectivitate. E vorba aici de zonele muntoase sau de insule. Majoritatea insulelor din Uniunea Europeană au ca principală sursă de venit turismul. Deci de aceea e atât de important să se facă legătura prin transporturi. Eu vin din uh, arhipelagul Balearelor și vă pot spune că noi suntem locul cel mai bine conectat cu Germania din lume și putem uh, găzdui peste 2 milioane de turiști uh, anual datorită acestor legături de transport. Deci e foarte important să avem o mai bună conectivitate a insulelor, a zonelor muntoase și rurale. Și de asta se vorbește și în tratatul de la Lisabona vorbește despre o strategie specifică pentru turismul de litoral, însă cred că ar trebui să avem și o strategie specifică pentru zonele rurale și muntoase. În ceea ce privește mărcile acum, da, e bine, însă asta pe lângă mărcile naționale și important să încercăm să avem o marcă a noastră și de aia trebuie evitate suprapunerile. S-a votat de marca patrimoniului european, însă să nu uităm și că există și marca patrimoniului cultural UNESCO, multe regiuni sau ă, locuri beneficiază de aceasta. În ceea ce privește acum infrastructurile de cazare, sunt foarte importante, însă aș vrea să spun că nu putem face nimic dacă nu se implică și sectorul turistic. În ceea ce privește acum uh, prelungirea sezoanelor, deci în Baleare cei 12 milioane de oameni vin doar într-o perioadă relativ scurtă, deci de doar 4 luni. Deci de aceea e important să prelungim sezonul turistic prin alte uh, tipuri de turism, de exemplu cel pentru vârsta treia, pentru oameni care au timp liber, au uh, bani. Ceea ce privește acum handicapul. Germania este o țară pionieră în ceea ce privește turismul pentru persoanele cu handicap, însă aici e clar că e nevoie de accesibilitate. Și cred că ar trebui să introducem această idee să vorbim și despre alte grupuri dezavantajate și despre alte tipuri de turism. De exemplu, turismul nautic e foarte important, e un turism uh, de o calitate foarte înaltă, însă în Spania, de exemplu, există acel impozit de înmatriculare care uh, constituie un mare obstacol care ar trebui înlăturat. Atât am avut de spus, salut raportorul și vă spun că vom participa și la această a doua fază când se vor înainta amendamente pentru a îmbunătăți acest text care oricum este foarte bun. Mulțumesc, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. De acum începeți să-mi calculați timpul. Săptămâna trecută am uh, fost în vizită în sud-estul Angliei și am vizitat mai multe unități de turism, de la autoritățile regionale de turism, la parcuri naționale, la operatori turistici, centre pentru animale, Uh, pensiuni, hoteluri și vreau să vă spun că există trei elemente care au reieșit din aceste vizite ale mele, trei, trei lucruri principale care au re, re, reieșit. În primul rând, importanța transportului în ceea ce privește o activitate durabilă de turism. Avem și un capitol referitor la turism durabil și cred că trebuie să facem mari progrese în ceea ce privește dorința de a proteja mediul de impactul activităților de turism. Fiindcă oamenii doresc să meargă să viziteze anumite locuri, tocmai pentru că sunt speciale, că o calitate, o calitate specială, care nu trebuie distrusă de un trafic intens sau de o uh, dezvoltare inadecvată a acelor locuri. În al doilea rând, există un program de austeritate prin care trec multe dintre statele membre în prezent și în Regatul Unit există niște reduceri guvernamentale, de exemplu Comisia Forestieră care gestionează pădurile națiunii a avut o reducere de 20% a personalului Organismul de turism uh, pentru sud-estul Regatului Unit, la fel, 20% mai puțin personal. Autoritățile locale se confruntă cu reduceri. De exemplu, uh, Isle of Wight, o destinație turistică foarte populară, mm, trăiește doar din turism și uh, există șase puncte de informație turistică care au fost închise din motive bugetare. Deci, ce e important este să existe semnalizare importantă pentru asistență europeană, resurse, programul de formare menționat de, sau deschis în secțiunile de la 41 la 45. Lucru care trebuie să se întâmple. Nimeni nu spune că o să înlocuim finanțarea de la bugetele de stat, dar uh, lucrurile trebuie să fie mai clare, atât pentru operatorii pentru cei mici Astea sunt cele trei aspecte pe care am vrut să le menționez. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul comisiei, am și eu câteva cuvinte de spus. Mulțumim, domnule Fidanța, pentru uh, acest raport, care este unul foarte bun și analizează foarte în detaliu lucrurile. Știu că am insistat să reduceți volumul raportului există restricții care sunt plasate și de serviciile Parlamentului. Vreau să mă refer la câteva dintre lucrurile pe care le-a spus domnul Higgins și cu bună dreptate. Întotdeauna ne-am numit Comisia pentru Transport și Turism într-un fel sau altul, dar niciodată nu am dat prea mare atenție turismului sau cel puțin n-o atenție de care trebuia să se bucure până acum în principal datorită faptului că nu aveam competențe pe acest subiect și chiar și acum, când avem competențe care ne sunt alocate de tratatul de la Lisabona, uh, acestea nu sunt foarte extinse. Oricum, lucrurile s-au schimbat și cred că este important să ne axăm atenția și pe turism în activitatea noastră, fiindcă, așa cum a spus domnul de Grante și ceilalți colegi, în multe state membre, industria turismului este una foarte importantă, este coloana vertebrală a multora dintre statele membre. Așa că apreciez eforturile dumneavoastră Domnule Fidanța, dacă îmi permiteți, eu cred că ar trebui să vedem uh, și ce face Comisia pentru Piața Internă în ceea ce privește directiva privind pachetul de turism. Ei sunt dispuși să colaboreze cu noi și noi de mulți ani am spus că trebuie să existe o revizuire a acestei directive, fiindcă directiva aceasta a existat înainte ca cineva să fie auzit de EasyJet, Ryanair și toate celelalte linii aeriene low cost această revizuire care se desfășoară în prezent trebuie să fie una în care ne implicăm și noi. Și în încheiere, uh, aveți dreptate când vă axați în, pe uh, formele durabile de transport și pe diversificarea ofertelor turistice prin promovarea elementelor culturale, istorice, din turism, turistul medical și așa mai departe. Eu vreau să mă axez mai mult pe siturile turistice, având în vedere și regiunea de unde vin. Uh, îmi place foarte mult acest subiect, dar e un subiect care ajută zonele în declin industrial prin intensificarea activităților turistice în acea regiune, lucru care ajută la redresarea economică. Mulțumesc, domnule Fidanța, pentru raport și aștept cu nerăbdare să văd și amendamentele care vor fi depuse. Domnul Ortul, acum, din partea Comisiei. Just, uh... Mulțumesc. După nenumăratele comentarii făcute de deputați. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Fidanța pentru raportul destul de bun pe care l-a făcut. Noi la comisie am început deja implementarea majorității acțiunilor incluse în comunicare și o facem respectând pe deplin prevederile tratatului de la Lisabona în ceea ce privește acțiunile din acest domeniu. Deci suntem foarte conștienți de sarcinile de coordonare și de complementaritate necesare aici pentru a acționa. Și, bineînțeles, noi nu promovăm o armonizare a legislațiilor naționale. Nu acesta este scopul nostru și nu vom face așa ceva. De asemenea, dorim să ne concentrăm resursele pe acele inițiative care au o plus valoare clară europeană sau națională. Am lansat mai multe inițiative concrete, nu le voi enumăra acum. Dar, de exemplu, vom lansa un afe- o un apel de ofertă ceea ce vrește platforma tehnologică. Pot să vă spun de asemenea că ne menținem colaborarea cu Consiliul Europei și cu UNESCO pentru a promova mai bine patrimoniul cultural european, fără să eliminăm, bineînțeles, mărcile existente, cele ale UNESCO. Colaborăm cu toți reprezentanții industriei pentru a vedea care ar fi plus valoarea unei mărci europene. Încercăm să identificăm modul în care astfel de mărci ar putea uh, fi complementare celor existente deja la, la nivel național. Și peste câteva zile vom uh, organiza un uh, atelier pe această temă aici, la Bruxelles, după cum știe domnul Fidanța. Colaborăm cu oficiile naționale de turism, de asemenea, pentru a încerca să promovăm Uniunea Europeană drept uh, destinație foarte diversificată. Asta mai ales în țările emergente. Avem și acel portal Visit Europe și încercăm de asemenea să punem în aplicare și alte propuneri. Doamna Brăpăl se, vor, se refera la acea cartă europeană pentru un turism responsabil. Da, există posibilitatea de a elabora o astfel de cartă la nivel european. Ă, după ce ne vom ă, inspira de la carta existentă la OMC în acest domeniu. Deci astfel de carte există și în alte sectoare. Deci pot să vă spun că actualizăm și planul de acțiune de implementare discutat la forul de turism din Malta din noiembrie. Anul trecut am primit multe contribuții din partea statelor membre, din partea unor participanți privanți. Vom uh, redacta un document pe care îl vom distribui înainte de Paște și vom ține cont de contribuția tuturor uh, colaboratorilor noștri. Colaborăm cu administrațiile naționale, cu cele regionale, mai ales uh, cu cele care sunt foarte avansate în ceea ce privește promovarea unui turism competitiv. Și bineînțeles, uh, Colaborăm cu ONG-urile, cu sindicatele, cu reprezentanții societății civile pentru a ține cont de toate elementele pe care se bazează un turism durabil. Mă refer aici la dimensiunea socială, economică, de mediu, la cea culturală și uh, etică. Deci chiar dacă nu avem multe resurse, încercăm să colaborăm cât mai mult cu statele membre, cu participanții privați și publici și ne bucurăm să vedem că Parlamentul European ne sprijină în eforturile noastre. Vă mulțumesc, domnule Oton. Carlo, dorești să spui ceva? Președinte, eh, brevemente, înăsutul per... Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte scurt, vreau să mulțumesc colegilor pentru sprijin și pentru contribuțiile foarte interesante pe care le-au avut. Am câteva foarte scurte comentarii. În primul rând, în ceea ce privește un aspect care a fost menționat de mulți colegi și an, lucru care, și mă refer aici la posibila încălcare, să spunem, a principiului subsidiarității. Pro, poate au fost probleme la traducere și colegii nu au înțeles la ce mă refer niciunul dintre articolele pe care le-am scris eu nu se spune în niciun fel că ne-am gândit să încălcăm principiul subsidiarității. Am vrut ca acest text să reflecte doar competențele alocate prin tratat și de altfel nici în comunicarea comisiei nu se încalcă în niciun fel uh, granițele acestui principiu cu care suntem cu toții de acord și cu care eu cu atât mai mult sunt de acord. Singurele trimiteri pe care le-am făcut nu sunt la noi regulamente sau noi directive pe care eu ca raportor le doresc introduse. Nu o să găsiți nicăieri în textul meu o astfel de trimitere. Singura trimitere, singurele trimitere se referă la directive și regulamente care deja există sau urmează să fie actualizate sau sunt în prezent în discuție la nivelul instituțiilor europene. Uh, directiva privind pachetele de turism există deja în multe discuții. De multe ori s-a spus trebuie ca această directivă privind pachetele turistice să, trebuie să fie actualizată centralizată. Deci e o hotărâre care deja există, nu e o invenția mea. La fel, subiectul fiscalității. Toată lumea știe că instituțiile comunitare lucrează la directiva privind TVA-ul și instituțiile europene între ele trebuie să hotărască dacă turismul va fi inclus în această discuție și în ce fel dacă va fi inclus. E un subiect care în trecut era tabu, dar care acum nu mai este așa și statele membre discută între ele, încearcă să ajungă la un acord fără însă să impună o hotărâre cuiva. Când vorbim despre calitate și siguranță, De exemplu, există asociațiile consumatorilor, există sindicate care ne spun trebuie să existe o directivă, o normă europeană pentru ca uh, siguranța în unitățile de cazare, de exemplu în ceea ce privește procedurile antiincendiu, să fie gestionată uniform la nivel european. Și în textul pe care l-am redactat eu se menționează acest element, dar nu ca o impoziție, ci ca o uh, opțiune voluntară din partea statelor membre de efort de a respecta niște criterii uh, comune. Niciodată n-a menționat nevoia unei noi directive sau unui noi regulament care să impună niște norme, niște standarde europene tuturor statelor membre. Prin urmare, din acest punct de vedere, eu ce am încercat a fost să nu interferez cu principiul subsidiarității și am încercat să mă limitez exact în uh, mandatul care ne este conferit de Tratatul de la Lisabona, cel de coordonare. Câteva scurte remarci apoi în ceea ce privește uh, procesele interregionale, importanța turismului ca factor de dezvoltare la nivel regional și teritorial. Domnul Lugi și domnul Danelli s-au menționat acest lucru, lucru cu care eu sunt în totalitate de acord și există um, teze în acest sens în raportul meu. Dacă aveți amendamente pentru a crește ponderea acestora, n-am nicio problemă. Și apoi un aspect foarte important care a reieșit din intervenții se referă la ideea de a identifica priorități cu niște date concrete pe baza cărora să invităm Comisia să uh, ia anumite hotărâri până la o anumită dată. Am vrut să fac acest lucru, dar, și vă spun sincer, nu l-am făcut pentru că știu care sunt condițiile, care, este, uh, care sunt resursele umane de care dispune Comisia pentru a aborda acest nou subiect. Uh, Noi avem niște funcționari foarte buni care lucrează la turism, dar trebuie să înțelegem că există resurse umane limitate, numeric vorbind. Prin urmare, eu cred că aceste priorități trebuie să fie identificate într-un raport în care să lucrăm împreună cu Comisia. Nu trebuie să încercăm să le impunem un termen de 3 luni, 6 luni, un an, fiindcă, până la urmă, Trebuie să înțelegem că Comisia dispune de resurse limitate pentru realizarea acestor obiective și vrem să avem o bună colaborare. În ceea ce privește ipoteza unui regulament privind turismul, menționat de unul dintre colegi, în ceea ce privește protecția drepturilor pasagerilor. Eu sunt de acord, noi lucrăm de mult pe acest subiect și dorim să avem un text unic care să grupeze toate tipurile de regulamente. Teama mea este uh, ca lucrurile să nu fie prea complexe însă. În ceea ce privește persoanele în vârstă sau cele cu mobilitate redusă, avem acțiunea Calipso, o sprijinim Uh, și este bine să promovăm astfel de instrumente, pentru care însă trebuie resurse. Este foarte important să susținem și aceste categorii de turiști. Apoi colegul Bach s-a referit la acel lanț de aprovizionare digitală. Este o acțiune care există deja, este o acțiune care este inclusă în Small Business Act și are legătură cu trei sectoare. textile, transport, logistică și industria auto. Prin urmare, cred că am putea să ne gândim să extindem domeniul de aplicare a acestui program pentru a include și industria turistică, industria turismului. Și apoi, în ceea ce privește accesibilitatea și infrastructura de transporturi. Și aici uh, vă spun sincer, după părerea mea, partea din raport care se referă la legătura dintre turism și transport poate fi îmbunătățită. Eu am încercat să ref- reflectez, să redau acolo câteva acțiuni de principiu și cred că noi, în Comisia noastră pentru Turism și Transport, putem să îmbogățim această parte a textului, axându-ne pe accesibilitatea în zonele mai izolate sau mai îndepărtate. Prin urmare, dacă aveți sugestii concrete pe acest capitol, eu sunt deschis să le primesc și vă mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Mulțumesc, spune domnul președinte. Data limită pentru depunerea amendamentelor este 8 martie. Examinarea amendamentelor va avea loc în luna aprilie, votul în Comisia Transport va fi în mai și votul în plenară este prevăzut pentru iunie sau iulie. Deci prima dată relevantă este termenul limită pentru depunerea amendamentelor 8 martie. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, următorul raport. Doamna Brepols, gevraagd in verband met de timing. Maart is echt... Ceva legat de calendar. Pe 8 martie e prima zi când ne vom reuni la Strasburg, dacă nu mă înșel eu, nu? Deci e ultima zi de depunere amendamentelor, 8 martie. Eu sunt și la Comisia FED și pot să vă spun că săptămâna asta avem o reuniune foarte importantă la Roma privind uh, Euromedul și va trebui să plecăm miercuri seara deja. Deci ne va fi foarte greu să ne întâlnim și să înaintăm amendamentele. Nu am putea să prelungim data până pe 14 martie, luni. Dacă și ceilalți sunt de acord, 10 martie ar putea fi termenul limită la sfârșitul sesiunii de la Strasburg. problemele uh, sunt legate de traducere, deci e important să încercăm să păstrăm acest calendar. Mă uit la raportor. Sunteți de acord ca termenul să fie prelungit până pe 10 martie? Da. Bine atunci. Deci pe 10 martie oh. Până pe 10 martie va trebui să înaintați amendamentele. Următorul punct acum. Statisticile europene privind turismul. E raportul meu. Vreau să profit de ocazie pentru a vă spune care este rezultatul negocierilor avute cu Consiliul privind acest regulament. E un regulament prin care se dorește o actualizare și o îmbunătățire a cadrului de reglementare pentru colectarea de date statistice în domeniul turismului. Am avut mai multe contacte um, neoficiale cu între președinția belgiană și mine însumi și trialogul a avut loc pe 12 ianuarie pentru a ajunge la un acord în prima lectură și vreau să-i mulțumesc, să le mulțumesc domnilor Fidanța, domnului Ugias și doamnei Duran pentru faptul că au participat la acest trialog în ianuarie. După părerea mea, rezultatul este foarte mulțumitor. 23 din cele 28 de amendamente ale noastre au fost incluse parțial sau pe deplin în text. E vorba de aici de de restrângerea puterilor comisiei, e vorba de anumite elemente esențiale, cum ar fi definirea sferei de aplicare, e vorba de procedurile legislative ordinare. De asemenea, s-a inclus o nouă anexă în care sunt incluse o serie de variabile statistice pentru vizitele de o zi. De asemenea, s-a vorbit despre includerea unei prevederi ca statele membre să întocmească uh, studii prin care să se vadă care este efectul turismului asupra economiei. Se dorește de asemenea um, stabilirea unui uh, sistem care să arată impactul turismului asupra mediului. În ceea ce privește modificarea anexelor regulamentului, cum ar fi introducerea unor noi variabile, cum ar fi cheltuielile, se introduce o nouă definiție a vizelor și se include de asemenea o nouă definiție privind turismul social. Grupul de lucru de la Consiliu a confirmat uh, rezultatul negocierilor pe 3 februarie și membrii au în uh, dosarele lor textul. Singura chestiune nesoluționată și anume includerea statisticilor privind accesibilitatea la cazare pentru cei cu mobilitate redusă. Pe 3 februarie, grupul de lucru nu a putut Uh, să ajungă la o înțelegere privind formularea. Din câte știu eu, au loc acum discuții cu Consiliul pe marginea acestei teme și cred că s-au făcut progrese la ultima reuniune a grupului de lucru a Consiliului pe 25 februarie. Nu am avut uh, niciun eco în mod oficial de la Consiliu, însă sper ca cei de la Consiliu să fie de acord cu introducerea informațiilor privind accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă, așa cum a cerut uh, Parlamentul. Însă nu vă pot da o confirmare definitivă, deoarece aștept uh, confirmarea Consiliului. Dacă ei vor fi introdus și aceste lucruri, e bine, cred că vom că, că putem considera că am avut uh, un succes clar. Deci dacă se include în text și modificarea privind uh, persoanele cu mobilitate redusă și accesibilitatea. Coreperul va confirma acordul la începutul lunii martie și sper să putem adopta textul la cea a doua sesiune plenară din martie. Și dacă nu există obiecții, acordul poate fi confirmat de către comisia noastră deci dacă sunteți de acord, putem uh, continua astfel. Deci le sunt recunoscător raportorilor din umbră pentru munca lor, mai ales pentru participarea la trialogul pe care l-am avut. Iată deci o actualizare a situației uh, legată de acest uh, dosar și aștept și confirmarea dumneavoastră în legătură cu sugestia pe care v-am făcut-o, domnul Filip. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Am puține de spus după cele pe care le-ați uh, spus dumneavoastră așa de corect. Împreună am definit prioritățile uh, negocierilor cu Consiliul și cred că am ajuns la un rezultat mai mult decât acceptabil la aceste priorități, actele delegate, uh, restringând asta la părțile neesențiale din regulament și aspectele esențiale se bazează pe procedura ordinară pe care o cunoaștem. Studiile pilot, subiectul acestui uh, acest subiect a fost primit în mod adecvat. În ceea ce privește vizitele de o zi a fost um, un subiect introdus în secțiunea corectă în text datorită eforturilor noastre și rămâne subiectul referitor la persoane cu mobilitate redusă. Și sper ca aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră cu problemele din uh, grupul de lucru să-și găsească rezolvarea, fiindcă și această prioritate a comisiei noastre trebuie să fie reflectată în textul final care va fi propus de Consiliu. Prin urmare, nu pot decât să sprijin această poziție și dorim și sperăm că se va merge în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lugias. Nu? Domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să scap această ocazie și să spun și eu cât de încântat suntem de faptul că uh, ne, ne gândim și la persoanele cu mobilitate redusă, fiindcă Asta a fost unul dintre elementele care era foarte important și după părerea noastră și ne bucurăm că este inclus aici. Am luptat pentru asta, spune domnul președinte, din partea comisiei. Domnul de Munta. Uh, thank you, Mr. Rapporteur. Um, I can... Vă mulțumesc, domnule raportor. Da, într-adevăr, uh, reuniunea Trialogul a fost foarte satisfăcător pentru toți cei implicați și mă bucur să văd că și pentru Parlament. În ceea ce privește persoanele cu, re- cu mobilitate redusă, le-am spus clar celor de la Consiliu că Parlamentul crede că nu se poate negocia pe marginea acestei teme. Cred că președinția a înțeles asta deci vreau să corectez însă un lucru. Pe 25 nu s-a reunit grupul de lucru, ci au fost consultate în scris delegațiile, deci până pe 25, deci până vinerea trecută au trebuit să-și uh, trimită contribuția la mm, proiectul revizuit de propunere. Deci, în ceea ce privește persoanele cu mobilitate redusă, se cer o mai bună accesibilitate, camere dotate, posibilitatea de a folosi scaunele cu rotile. Un mic uh, element, uh, serviciul nostru juridic ne-a rugat să-l menționăm. E vorba de perioada de tranziție după comitologie. Deci vă vom informa oricum în scris în legătură cu toate acestea. We wait and see what the council come back with, then I'll attack. Da, vom uh, reveni la asta, la implementare. Ok. Thank you for that. Next item on... Mulțumim. Trecem la următorul punct. Raportul domnului Dieter Koch Siguranța rutieră europeană. Dieter, ne vei prezenta acum proiectul de raport, te rugăm. Liebe Kolleginnen Kollegen, was wäre Tourism? Stimați colegi, domnule președinte, ce ar fi turismul fără mobilitate? Ar fi de neconceput. Ce ar fi mobilitatea fără siguranță? Nici aceasta nu ar fi de conceput, nu ar avea niciun sens. De aceasta, <clears throat> cred că toate raporturile discutate astăzi sunt legate între ele trebuie să lansăm diferite activități în domeniul securității rutiere în anul 2011, nu doar în Uniunea Europeană, ci și să dăm sugestii pentru actorii regionali și locali. Mobilitatea pe drumurile noastre trebuie să fie mult mai sigură. Acesta este unul dintre drepturile fundamentale ale tuturor celor care circulă, fie că este vorba de pietoni, de persoanele care umblă în scaunul cu rotile sau vehicule cu două roți, biciclete sau motorizate sau cei care circulă cu mașini sau cu camioane. Al treilea program de acțiune al Uniunii Europene privind siguranța rutieră a făcut subiectul raportului Petersen din legislatura trecută și acest raport a căzut în uitare. Nu mai vorbim despre el. Dar este vorba de o provocare considerabilă în domeniul securității siguranței rutiere. Uniunea Europeană are o competență parțială fiind împărțite cu competențele naționale și regionale și locale. Rolul diferiților actori în domeniul mobilității, cei care circulă au în primul rând dreptul să aibă un vehicul sigur. Există și un uh, drept privind fluiditatea sigur, circulației și siguranța. Atunci când ne urcăm la volan, suntem responsabili pentru vehiculul nostru și pentru riscurile pe care le prezentăm pentru ceilalți, fie că este vorba de un vehicul cu motor sau nu. De asemenea, trebuie să ne considerăm ce, ce se întâmplă de 10 ani încoace. Multe lucruri au fost îmbunătățite în ultima vreme. De exemplu, în Germania avem rata accidentelor mortale care a scăzut foarte mult de la începutul introducerii statisticilor. Există o scădere a accidentelor mortale în cont dar ori chiar și un singur accident mortal este prea mult. Dragi colegi, cred că trebuie să cunoaștem elemente pe care să le respectăm cu toții. Fie că este vorba doar de riscul pe care îl prezintă pentru ceilalți participanți rutieri, o persoană care nu este în deplină sănătate trebuie să-și dea seama că reprezintă un pericol pentru ea însă și pentru ceilalți trebuie să fim realiști în diferite noastre revendicări, care trebuie să se poată aplica în practică fără prevederi extreme. Trebuie să îmbunătățim verificările tehnice ale vehiculelor care să nu prezinte pericole, să îmbunătățim infrastructurile de transport, să creăm legături inteligente între diferite itinerarii și tra- trasee, ceea ce ar reprezenta o îmbunătățire a siguranței pentru toți participanții la trafic. Trebuie să ținem seama, de asemenea, de pentru persoanele fizice, ca și pentru persoanele juridice, asupra ceea ce reprezintă costul mobilității. În materie de siguranță, de cercetare, nu trebuie ca aceste costuri să fie excesive, să reprezinte o limită pentru libertatea de întreprinde și să nu sacrificăm siguranța individului. Mobilitatea trebuie să rămână posibilă, dar în condițiile corespunzătoare. Pentru aceea întrevedem o evoluție progresivă ținând cont de toate elementele care sunt implicate și o responsabilizare mai mare. Le mulțumesc raportorilor din umbră pentru sugestiile lor, cărora le-am acordat o mare atenție, chiar dacă nu apare explicit în paragrafe textului meu. Mulțumesc secretariatului pentru sprijinul lor în redactarea acestui text au fost extrem de multe propuneri de sintetizat și le mulțumesc pentru ajutor. Am insistat deci asupra aspectelor etice, precum și asupra aspectelor practice care trebuie respectate în această legislație. În al patrulea rând, am determinat șase domenii de acțiune care vor constitui domeniile noastre prioritare. În primul domeniu, solicit Comisiei Europene să asigure urmărirea acestui raport prin introducerea unui program exhaustiv privind siguranța rutieră care să fie prezentat înainte de sfârșitul anului curent. Avem nevoie de asemenea de o mobilitate durabilă care trebuie considerată în toate competențele Comisiei Europene cred că trebuie să îi se acorde o atenție mult mai considerabilă acestui sector decât până acum. Avem nevoie și de măsuri din partea Uniunii Europene și a statelor membre pentru a avea o coordonare mai bună în privința siguranței și a infrastructurilor. De asemenea, este necesar să orientăm numărul de măsuri în funcție de eficacitatea acestora. Obiectivul major este reducerea numărului de accidente mortale, dar și a numărului răniților grav. Toate acestea nu sunt posibile decât pe baza unui demers integrat, pe baza unor definiții comune și pe baza unor statistici comparabile și corecte pentru respectarea normelor de confidențialitate, dar și producerea de statistici accesibile. Nu trebuie să neglijăm nici obiectivul pe termen mai lung, dincolo de 2020, obiectivul fiind reducerea numărului de accidente mortale la zero, pun accentul de asemenea și asupra instruirii, a sensibilizării șoferilor, a luptei împotriva comportamentelor periculoase. Uneori este necesar să-i ajutăm pe șoferi să se protejeze. Aceste măsuri de sensibilizare nu sunt măsuri de constrângere, ci măsuri de informare și de asemenea avem nevoie de armonizare de aplicare a acestor măsuri pentru a avea o piață internă a siguranței rutiere. În al treilea rând, îmbunătățirea siguranței infrastructurilor rutiere. Avem deja diferite reglementări care reprezintă o bază juridică corectă, dar trebuie ca pericolele să fie descoperite cât mai curând pentru a le putea preveni. Apoi, vehiculele puse în circulație trebuie să fie complet sigure. Trebuie să fim siguri că pe toată durata de utilizare a vehiculelor această siguranță va fi menținută. Astăzi avem din ce în ce mai multe vehicule electrice. Se siguranța aprovizionării trebuie de asemenea garantată. Avem nevoie să utilizăm noile tehnologii în materie de propulsie și de asemenea în materie de ajutor în caz de accident pentru a veni în ajutorul ocupanților vehiculelor implicate în accidente. Suntem toți convinși că suntem cei mai buni șoferi dar trebuie să ne dăm seama că sunt necesare diferite măsuri pentru reducerea riscului sau pentru prevenirea atunci când nu se poate preveni, măcar să reducem la maxim riscurile. Avem posibilitatea de a avea la fața locului echipe de intervenție în timpul cel mai scurt. Știu că avem un număr nelimitat de pagini. Aș fi dorit să fac mai multe propuneri. Știu că este regretabil că și alți colegi regretă acest lucru, dar din păcate nu putem schimba acest lucru. Deja am pregătit chiar eu câteva amendamente și vă invit pe toți să faceți amendamente am discutat deja cu câțiva raportori din umbră și cred că împreună vom putea face o treabă foarte bună. Cu privire la anvelope, cu privire la bicicletele electrice și alte vehicule pe două roți cu propulsie electrică, sunt necesare și în acest domeniu campanii de securitate de ce să nu creăm regiuni pilot care au uh, uh, rezultate interesante, care se pot, se pot servi de exemplu pentru celelalte regiuni? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Koch. Înțeleg cât este dificil să lucrăm în aceste limite și îmi pare rău că a trebuit să vă cer ca și domnului Fidanța să vă limitați textul raportului, dar știți că nu este o cerință a mea personală, e o procedură a Parlamentului care cere acest lucru. Dar ați subliniat foarte corect acest lucru. Avem raportorii din umbră, domnul Alcadraui pentru Socialist democrați Trei sau patru minute, vă rog, maxim. Um, ik, uh neem hier de plaats in van, van collega uh, Tania Fayon. Mulțumesc. O locuiesc aici pe doamna Tania Fayon, care nu a putut să vină, din păcate. În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru abordare. Un raport foarte important și e clar că siguranța rutieră ne afectează pe toți. Niște politici bune în domeniu pot uh, eh, piedica foarte multe decese anual. Deci importanța e clară și la nivel european. De aceea cred că ar trebui acum să ne gândim la ce putem soluționa la nivel european, ce putem reglementa la nivel european. Cineva vorbea despre anvelope, anvelopele de iarnă, de exemplu, să fii obligat să le folosești iarna, anvelopele de iarnă. Să, să nu uităm că situația atât de diferită de la Malta la Germania încât lucrurile sunt greu de impus. Uh, să ne gândim de asemenea și la siguranța rutieră, la faptul că multe regiuni sunt mai populate, altele sunt mai puțin populate. E clar că în anumite domenii se impun uh, niște măsuri la nivel european, cum ar fi, de exemplu, în cazul șoferilor profesioniști. Deci aici cred că se pot impune niște măsuri despre acele alcolox, ca niște lacăte pentru alcool. Mașina să fie practic blocată dacă persoana se află sub ebrietate. Știm, noi credem că asta ar trebui să se aplice de asemenea și camionetelor. Iar atunci când vorbim de emisiile de dioxid de carbon, da, am crezut că o idee bună, însă, din păcate, în plenară uh, Uh, s-a votat împotrivă. Deci poate că ar trebui să introducem asta în acest raport și poate că vom avea mai mult succes. Deci dacă e vorba aici de măsuri de limitare a vitezei. Deci, din punct de vedere practic, avem foarte multe probleme. Există anumite obiective comunitare în ceea ce privește controlele, în ceea ce privește definițiile, măsurile de supraveghere. Toate astea sunt aspecte tehnice, însă pot avea niște efecte uh, foarte largi și de aceea cred că ar trebui să avem o bază comună de definiție, deci armonizarea s-ar impune. Iar în ceea ce privește acea, acel post de coordonator pentru siguranța rutieră, da, e o idee bună, însă ar trebui să știm ce înseamnă asta. Vorba de un post intern la comisie, la DG Move sau s-ar implica și alte direcții generale? Ar fi o singură persoană sau uh, un coordonator aflat în statele membre. Însă, ideea de a avea un coordonator pentru siguranța rutieră mi se pare bună. Apoi, pregătirea, formarea. Cred că aici am putea veni cu niște uh, linii directoare, cu niște directive. Vorba aici de utilizatori, de copii, de cicliști. Uh, în ceea ce privește pe copii, ați menționat copii de 14 ani. De unde vine asta? Nu credeți că ar trebui să ne gândim la toți copiii, indiferent de vârsta lor, că au sub sau peste 14 ani? Iar apoi, în ceea ce privește vehiculele, da, e clar că trebuie să ne uităm la inovații. Se vorbește despre mașinile electrice, însă să vedem și mecanismele de transport inteligent, uh, deci nu e vorba aici doar de automobilele electrice, ci și de alte aspecte care țin de inovare. Doamna Grisbeck de la ALDE. Prezident, uh, à mon tour de remercier avant toute chose E rândul meu să-i mulțumesc din nou colegului Koch pentru raportul său, pentru relațiile bune pe care le-am avut în aceste săptămâni și să-i spun că împărtășim frustrarea de a nu putea avea explicita totul în textul documentului. Nu voi, nu voi mai reveni asupra celor spuse deja, cu care sunt de acord și este preocuparea noastră să realizăm aceste obiective ambițioase de reducerea numărului de persoane decedate. Trebuie să ținem seama de asemenea de numărul de răniți care este considerabil și mă bucur de faptul că precizia și importanța pe care colegul nostru a acordat-o instruirii și educației permanente într-o Europa care îmbătrânește, trebuie să ne imaginăm cum putem ține cont și de tineret și de adolescenți, instruirea tinerilor de la vârsta de 14 ani, trebuie să fim conștienți și de acest lucru. Sunt de acord de asemenea cu dorința de a lucra mai mult asupra protecției și îmbunătățirii infrastructurilor rutiere. Există câteva puncte pentru că timpul este limitat, mă voi referi direct la punctele pe care le consider importante care ar trebui să apară în text sau să fie explicitate mai mult. Mă gândesc în primul rând la armonizarea sancțiunilor transfrontaliere. Dacă cerințele de armonizare a semn semnalizatoarelor rutiere sunt indispensabile, nu există decât o singură referire explicită în raport privind armonizarea sancțiunilor pentru contravenții. Atâta timp cât nu vor exista contravenții armonizate pe teritoriul european, nu vom putea îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră, pentru că există un sentiment prea mare de pentru șoferii care circulă pe teritoriul altor state membre. Declarația Consiliului de Ministri de decembrie anul trecut cu privire la ameliorarea relațiilor transfrontaliere este un lucru bun. În al doilea rând, tot în vederea armonizării, care este un principiu important al Uniunii Europene, cred că ar trebui să lucrăm și asupra organizării mai bune a uniformizării pragurilor de alcoolemie maximă autorizată în diferitele țări ale Uniunii. Nu este normal să se înregistreze diferențe atât de mari între state diferite. Este echivalentă cu consumul de droguri această problemă a alcoolismului și cred că contribuie în mod important la numărul de accidente. Deci ar fi un aspect important al îmbunătățirii siguranței rutiere, trebuie să considerăm și reducerea pragului admis pentru șoferi. Ultimul punct, tot cu privire la armonizare, este tema pe care am ales-o eu. Utilizarea tehnologiei în serviciul securității, siguranței rutiere este foarte interesantă. De ce să nu utilizăm și proiectul Galileo pentru a colecta informații și a le trimite în timp real la bordul vehiculelor, chiar dacă toate aceste elemente ne dau speranțe, trebuie să luăm și în considerare și sistemele de asistență pentru viteză, trebuie să ținem cont că uneori se dereglează și există posibilitatea să trebuiască să instalăm semnalizări, semna, indicatoare care afișează viteza reală. Mă limitez la tema mea abordată a armonizării limitelor. Trebuie să ne referim și la șoferii de camioane și la motocicliști. Thank you. Mulțumesc, domnul Taylor, acum din partea verzilor. Uh, thanks, Chair. Um... Mulțumesc. Vom înainta mai multe amendamente. Credem că, de exemplu, costurile externe ale deceselor și rănirilor ar trebui să apară aici. Și ar trebui, de asemenea, să se dea o mai mare atenție a schimbărilor intermodale. Însă la reuniunile cu raportorii din umbră pe care le avea, va avea domnul Koch, mi uh, voi vorbi despre toate acestea. Eu cred însă că privim lucrurile dintr-o perspectivă greșită. E un raport despre siguranța rutieră. Spun asta și mă opresc, deoarece siguranța rutieră înseamnă să fii sigur pe drumuri și șosele. Asta nu înseamnă să spui că au murit cu nu știu cât mai puțin oameni în uh, 2009, deci cu 18.000 mai puțin. Domnul Koch ne-a întrebat dacă vrem într-adevăr să avem aici acea viziune de a nu mai avea nici un deces. Însă noi suntem gata să acceptăm că 18.500 de oameni oricum vor murea în statele membre? Nu, eu cred că ar trebui să fim mai ambițioși, să avem mai multă voință politică și hotărâre pentru a spune că asta este inacceptabil. E ceva aici hotărător. Impactul economic e absolut groaznic și cred că ar trebui să avem o abordare mult mai viguroasă în acest raport. Deci de aceea vom înainta o serie de amendamente și vă rog pe toți să vă gândiți foarte serios la ce v-am întrebat. Deci vreți să spuneți că 18.500 de oameni pot muri la sfârșitul acestei perioade oricum? Eu cred că nu. Domnul Bradburn de la CRE. Mulțumesc. Îl înțeleg pe domnul Koch. Da, cu toții suntem pentru siguranța rutieră. Asta e ca și cum am spune, ne opunem păcatului. E clar că e evident că vrem așa ceva, însă trebuie să vedem dacă se impun sau nu niște măsuri la nivel comunitar în acest domeniu. Eu sunt de acord cu colegii care au intervenit anterior. E o chestiune care ține aici de statele membre, de autoritățile locale și nu de Uniunea Europeană. De aceea aș avea câteva comentarii privind anumite domenii specifice la care se referă domnul Koch în raport și colegii au menționat unele. Dumnealui vorbește de învățarea permanentă. E bine, eu conduc de peste 40 de ani și în fiecare zi învăț ceva. De fiecare dată când mă urc la volan. Însă nu trebuie să-mi spună cineva că trebuie să mai dau încă o dată testul de conducere deoarece asta se face sugestie în acest raport, nu? Oricine conduce o mașină știe că regulile de trafic se schimbă, că se schimbă și infrastructura și în mod natural ne adaptăm. Nu avem nevoie de un regulament care să prevadă așa ceva. Să mă refer acum la o altă propunere menționată de domnul Koch și anume blocarea automobililor în cazul în care șoferul este în stare de ebrietate. Deci v-ați gândit cât de costisitor ar fi așa ceva? Există o cale mai ieftină și anume asigurările. Dacă ai depășit uh, alcoolemia și ești înregistrat ca atare, e absolut imposibil să obții o asigurare în Marea Britanică. Uitați-vă de asemenea și la semnalizare armonizată. Nu știu la ce se referă domnul Koch, însă nu cred că vrea să sugereze ca Marea Britanie să schimbe sistemul de la mile la kilometri, deoarece cu siguranță nu va reuși așa ceva. Să ne întreg acest concept de armonizare a semnalizării. Da, e în regulă, însă spun asta deoarece am discutat și cu autoritățile locale din circunscripția mea. Avem foarte multe semne, se, foarte multe indicatoare care de multe ori nu sunt prea clare. Deci poate că ar trebui să lămurim lucrurile întâi. În alte domenii se vorbește de înființarea unui nou coordonator, încă un birocrat, ca să facă ce? Da, se spune că vrem să culegem mai multe date. Pentru ce? Deci, iată, mai multă birocrație, costuri suplimentare într-o perioadă în care toate guvernele naționale strâng cureaua. Și noi aici sugerăm așa cu atâta ușurință costuri suplimentare. Ceea ce privește acum asistența pentru viteză. E vorba aici de limitarea vitezei. Deci eu nu aș vota pentru limitarea vitezei uh, la bordul unui autoturism privat. Deci aici statele membre ar trebui să intervină. Cineva a menționat supravegherea sau Galileo. Da, parcă intrăm aici uh, într-un teritoriu de tip orvelian. Doamna Grisbeck, dacă îmi permiteți, a avut dreptate când a spus că ar trebui să ne uităm la uh, punerea în aplicare la nivel transfrontalier. Însă aici noi nu ne ocupăm decât de delictele minore. Deci eu aș vrea aici să ne ocupăm de infracțiunile grave. Poliția britanică în momentul de față spune că e foarte greu să se ocupe de aceste cazuri la nivel internațional. Și deci foarte mulți care cauzează probleme nu trag niciodată ponoasele. Deci în acest raport nu cred că ar trebui să cerem mai multă reglementare, ci un schimb sporit de bune practici. Și domnule președinte, eu cred că vă pot ajuta să ștergem, să reducem lungimea acestui raport, deoarece voi propune ștergerea anumitor alineate. Vă mulțumesc, domnule Bradburn, pe mine nu m-ați șocat. Doamna Vă mulțumesc, dragi colegi. Doresc să-i mulțumesc și colegului nostru pentru acest raport. Cred că elementele cele mai importante au fost prezentate. Poate există una, câteva elemente care ar putea fi scoase, dar aș dori să mă asociez antevorbitorilor mei cu privire la coordonatori ce va face această persoană mai exact? Cred că acest coordonator ar putea să aibă ca misiune să, o coordonare mai bună a strategiei europene în domeniul siguranței rutiere. Se știe că uneori există un număr de infrastructuri care nu duc la sporirea siguranței rutiere, de aceea cred că trebuie să armonizăm legislațiile europene. Dacă reglementările nu sunt armonizate în Europa, poate că putem îmbunătăți situația în acest domeniu. există norme foarte diferite cu privire la măsurile de siguranță. În special controlele trebuie să fie sporite. Cred că foarte adesea controlele nu sunt suficiente și cred că fără aceste controle nu putem îmbunătăți siguranța pe drumurile noastre. Acest lucru trebuie aplicat la nivel regional și cred că este unul, ar trebui să fie una dintre axele acestui raport. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch Kollege Koch. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Koch pentru acest raport. Aceasta este această abordare este globală și avem aici două elemente. Pe de o parte, diferențele între statele membre, situația juridică din statele membre este foarte variabilă. Atunci când traversăm granițele, ne dăm seama că există multe deosebiri cu privire la indicatoarele rutiere, dar și în alte domenii se vede că există multe diferențe între statele membre și nu este întotdeauna ușor să gestionăm aceste diferențe. Cred că trebuie să ne gândim la atingerea unui echilibru între reglementare și libertatea de circulație. avem nevoie de un anumit număr de reglementări, dar atunci când ni se aplică nouă pot apărea probleme. Obiectivul, viziunea zero, trebuie să ne felicităm pentru acesta, dar cred că trebuie să evităm contradicțiile. Ne dorim o reducere de 60% an, cu privire la copii sub 14 ani și persoanele cele mai vulnerabile, dar cred că dacă începem să discutăm despre procente, cred că acest lucru contravine viziunii zero. Cred că trebuie să insistăm asupra formării continue. Fiecare este convins că este un șofer bun și nu ne dorim să urmăm aceste cursuri, dar cred că mai ales șoferii profesioniști ar trebui să participe la acest tip de formare continuă, ceea ce îl va permite la îmbunătățirea siguranței rutiere. Mai devreme sau mai târziu, va trebui să luăm în considerare și propunerea de crearea unor sisteme de supraveghere și să înființăm un coordonator european. Cred că va trebui să creăm o agenție europeană privind siguranța rutieră și să luăm în considerare și elemente sociale. Știu că sunt anumite persoane împotrivă, dar susțin această idee. Mulțumesc. Kollege Koch, danken. Uh, Domnul Groș. Uh, ich glaube, wir haben schon einige Regelungen, die... Trebuie să Există un număr de reglementări care trebuie puse în aplicare pentru a întări siguranța rutieră. Cu privire la dura- timpul de conducere, permisele de conducere, toate acestea sunt legate de siguranța rutieră. Cred că prioritatea cea mai importantă este să aplicăm ceea ce s-a hotărât deja la nivel european și trebuie să vedem cum putem, cum sunt puse în aplicare aceste prevederi. Cu privire la controle, cred că mijloacele puse în aplicare, mijlocul principal pentru atingerea rezultatelor sunt controlele. Putem prevedea reglementări pentru indicatoare, dar fără controle acestea nu vor fi niciodată respectate. Trebuie să sporim numărul de controle și să vegem la faptul ca sancțiunile să fie armonizate și aplicate. Este nevoie de un program, pentru că, în caz contrar, nu este posibil să supraveghem aplicarea acestor prevederi. Dorim să acceptăm faptul că există, că ar exista 18.000 de victime pe drumuri, nu știu, dar în cazul în care se reduce numărul de morți pe drumuri, acest lucru este salutar. Nu știu dacă trebuie să ne mulțumim cu numărul de 18.000 de morți, dar trebuie să încercăm să sporim eficacitatea și să ne conjugăm eforturile. Sunt de acord că un element care nu trebuie neglijat este acela că politica nu poate să-și asume răspunderea pentru profesioniști. Trebuie să insistăm mai mult asupra responsabilității operatorilor. Societății de asigurări joacă un rol important, dar și statele membre. Știm că infrastructurile, viteza și alcoolul sunt cele trei cauze principale ale accidentelor rutiere grave. Dacă statele membre nu fac nimic cu privire la acești trei factori, ne putem opri cu discuția aici. Dacă toată lumea își asumă răspunderile, nu putem respinge răspunderea, nu putem arunca răspunderea asupra celorlalți. Trebuie să luăm toate măsurile necesare și fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile. Mr. Higgins. Mulțumesc, domnul Higgins, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur celorlalți vorbitori care l-au felicitat pe domnul Koch pentru raportul excelent. Câteva comentarii cu privire la punctul 20 referitor la uh, axarea atenției pe decesele în accidente rutiere. Trebuie să ne gândim la tehnologie. Uh, dacă ești în o mașină și nu ai certura de siguranță, trebuie să existe un sistem de semnalizare. Și trebuie să extindem accentul pus pe tehnologie. Să putem intra pe internet și aceasta să devină norma, standardul. Internetul este o sursă foarte importantă de ajutor și vreau ca acest lucru să fie subliniat. Apoi, în ceea ce privește cele spuse de doamna Grisbeck cu armonizarea sistemului de sancțiuni transfrontaliere, sunt de acord. Domnul Bradburn a menționat faptul că asta se aplică doar cazurilor relativ minore. Irlanda este o insulă destul de mică unde domnul Bradbury și domnul Simpson au o reprezentare destul de extinsă, dar oricum, cei din Republica Irlanda merg în nord și consideră că acolo nu există nicio sancțiune și viceversa. Nu există deci nici la nivelul insulei o cooperare și trebuie să facem acest lucru. Apoi testul de, uh, pentru școala de șofer la nivel european. Trebuie să existe teste comune, teste și în ceea ce privește capacitățile vizuale, trebuie să existe o declarație scrisă în care șoferul să-și asume responsabilitatea pentru că a fost testat și că funcționează bine vederea. Apoi, cele spuse de domnul Bradburn, sunt de acord cu cele spuse în acest sens. Cele patru libertăți fundamentale aduse de Maastricht în 93 au legătură cu libera circulație a oamenilor, bunurilor, serviciilor și capitalului. Și dacă în Uniunea Europeană avem multe tranzacții uh, legate de transport și așa mai departe la nivel transfrontalier. Nu putem avea 27 de standarde. E nevoie de armonizare, de un numitor comun, de, mai ales la în ceea ce privește aceste aspecte legate de trafic, deci traficul rutier. Cu asta sunt de acord. Și cred că trebuie să accelerăm lucrurile, fiindcă suntem cu mult, cu mult în urmă uh, față de proiectul nostru pentru acest carnet de conducere comun european. Mulțumesc, domnul Lugias. Mulțumesc, domnule președinte. O scurtă remarcă. Vreau și eu să-l felicit pe domnul Koch pentru acest document foarte detaliat pe care ni l-a prezentat și am un comentariu. Poziția grupului a fost deja prezentată de, domnul, de doamna Greensbeck într-un mod foarte concret. Remarca mea este următoarea. Există multe aspecte care sunt luate în considerare în acest raport. Victimele accidentelor rutiere, situația la nivel urban, extraurban, circulația rutieră, dar lipsește un aspect și anume Multe dintre accidente se produc la sfârșitul săptămânii. Prin urmare, poate că aceste aspecte ar trebui să fie avute în vedere. Deci trebuie să ne axăm în această perioadă, atenția pe această perioadă și categoria de populație este cea a tinerilor, lucru care, după părerea mea, nu se bucură de atenția cuvenită în raport. Intervenția domnului Bradford m-a făcut să mă gândesc la un comentariu. Am putea să propunem un amendament pentru a reglementa circulația la nivel european. Există state care au volanul pe stânga, altele care au volanul pe dreapta. Brian ar putea să fie de acord că asta e o problemă ne-am putea să gândim cum putem să ducem Marea Britanie mai spre stânga dacă se schimbă și acolo poziționarea volanului. E o remarcă interesantă. Eu am spus că trebuie să ne gândim la compromisul belgian și să conducem pe mijloc. Doamna Sanalova.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 Aș vrea să spun următorul lucru. Pe lângă măsurile menționate, poate că ar fi bine să avem o mai bună pregătire în general pentru uh, carnetul de condu- pentru permisul de conducere. Există regiuni în care condițiile sunt foarte grele, de exemplu iarna. Deci cred că ar fi bine să avem o pregătire mai bună pentru viitorii șoferi. Celălalt comentariu se referă la faptul că societatea nu ar trebui să tolereze riscurile, nivelul de riscuri existent. Avem Carta Europeană a drumurilor și șoselelor sigure și cred că ar trebui să ne îndreptăm în această direcție. Un al treilea comentariu acum. persoanele cele mai vulnerabile, motocicliști, de exemplu, sau copii. Ei bine, eu aici m-aș referi și la persoanele de vârsta a treia, deoarece cred că populația e pe cale de a îmbătrâni. Naiala, vă mulțumesc. Îmi pare rău că am uh, ajuns târziu. Am avut o problemă la Comisia de Bugete cu descărcarea bugetară. Vreau să-i mulțumesc domnului Koch, care, ca de obicei, și-a luat niște angajamente profunde în ceea ce privește siguranța rutieră. Noi cooperăm pe cât posibil. Sunt de acord că trebuie introdus aici, uh, introdus aici și categoria persoanelor de vârstă a treia. Da, sunt utilizatori vulnerabili, însă de asemenea sunt și șoferi și participanți uh, activi în ceea ce este siguranța rutieră. Tot ceea ce ține de sănătate sau de o Europa a cărei populație este pe cale de a îmbătrâni. Deci trebuie să ținem cont și de această categorie de populație. De asemenea, în ceea ce vrește motocicletele, da, un alt grup de populație care se regăsește în mod uh, frecvent printre victime. Însă avem și o altă problemă legată de motociclete. Știți că există problema uh, luminilor, farurilor, uh, noaptea pe șosele și problemele care cauzează o vulnerabilita- vulnerabilitate deosebită motocicliștilor. Deci cred că ar trebui să ținem cont de toate aceste aspecte. Cum în ceea ce privește limitele de viteză. Văd că domnul Koch vorbește despre limitele la nivel național. Eu cred că ar trebui uh, să menținem aici ideea noastră de a avea o abordare europeană ceea ce privește limita de viteză. În ceea ce privește combustibilii, cred că vom fi obligați să o, să o facem, să avem o abordare europeană. Deci va trebui să discutăm despre limitarea vitezei. Sunt de asemenea de acord că trebuie să verificăm ce se întâmplă cu siguranța rutieră și cu uh, automobilele electrice. Știu că domnul Koch uh, dorește să facă acest lucru și în ceea ce privește infrastructurile, cred că ar trebui să verificăm ce se întâmplă și cu indicatoarele, cu semnalizarea, care e atât de diferită, de confuză, de complexă încât nici măcar experții de siguranță rutieră nu știu ce se întâmplă. Deci ei spun că e vorba aici de un pericol. E nevoie de niște indicatoare uh, care să interacționeze cu utilizatorii sau cu, și cu participanții la trafic. Și aș vrea de asemenea să vă reamintesc că siguranța rutieră în orașe e încă o temă nerezolvată pe care trebuie să o rezolvăm în acest mandat. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, aș vrea să intervii și eu puțin. Domnule Ugias, domnul Fidanța a plecat de aici, domnul Cancean. Însă odată, la un moment dat, am văzut cum un polițist în plin centrul Romei practic a renunțat. Deci am fost foarte uimit să-l văd renunțând. Și am văzut ceva asemănător și uh, în Place Meiser aici în Bruxelles. Și de ce vă spun asta? Pentru că noi încercăm să reglementăm uh, proasta conducere, într-un fel sau altul. Da, pe asta conducere vrem să reglementăm. Noi însă majoritatea populației care e de părere că sunt niște șoferi extraordinari, însă adevărul e că șoferii sunt cam uh, cam groaznici. În Marea Britanie ți iei permisul la 17 ani, în restul uh, Europei la 18 ani și asta înseamnă că vei fi un șofer nemaipomenit pentru următorii 60 de ani. Ei bine, nu standardele tale încep să se înrotățească pe măsură ce îmbătrânești. Și astfel uh, ajungi să conduci cu 50 de mile pe oră când ai 17 ani și la 75 de ani să fii în spatele, pe scaunul din spate. O altă problemă, motocicliștii. E inacceptabil din punct de vedere politic acum să-i atacăm. Deci nouă politicienilor ne e frică să îi atacăm. Deci eu cred că trebuie să îndrăznim, deoarece foarte mulți dintre ei sunt, sunt niște nebuni. Deci unui tinerel de 17 ani, nu-i punem în mână o mitralieră. Ei, poate americanii îi pun și el să facă ce vrea. Deci dacă testezi o persoană la 17 ani și îi dai responsabilitatea unei mașini după care el merge și ucide oameni, e bine, cred că prioritățile noastre sunt greșite. Mulți ne spun că nu ar trebui să ne tot uh, luăm de șoferi, însă cum rămâne cu dreptul victimelor? oameni care își pierd părinții din cauza unui bețiv la volan sau oameni care mor deoarece șoferul vorbea la telefonul celular. La toate astea ar trebui noi să ne uităm. Jim menționa problemele tehnologiei. Eu spun că dacă nu spui centura, mașina nu poate să pornească. Așa ar trebui să avem. Deci Unii nici măcar nu sunt suficient de inteligenți pentru uh, a-și da seama de ce nu pornește mașina. De multe ori din cauza că ești practic uh, în viteza greșită. În ceea ce privește acum uh, sancțiunile la nivel transfrontalier. Da, voi vedea dacă Marea Britanie va avea un opt-in sau un opt-out uh, săptămâna asta mai târziu. Nu cred că ar trebui să fie aici o problemă, ci ar trebui să opteze pentru asta. De asemenea, când ne uităm la suprafața uh, drumurilor, de multe ori ai într-adevăr nevoie de un jeep pentru a conduce pe drumurile și șoselele din Marea Britanie, deoarece sunt pline de găuri. Să nu uităm că această calitate a drumurilor și șoselelor este crucială. Înainte ca cineva să vină și să ne spună de prețul pentru industrie, e bine, nu-mi pasă care va fi prețul pentru industrie, când știm că există anvelope de camioane defectuoase care sunt uh, puse înapoi pe camioane după ce se fac inspecțiile. Deci ar trebui să împiedicăm astfel de uh, practici. E bine, ce sunt eu aici? Sunt împotriva șoferilor, sunt împotriva industriei, sunt împotriva tuturor? Comisia. Ei, ce mai pot eu să spun acum? But, uh, let me... O intervenție foarte interesantă, domnule președinte. Întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului Koch și să-l felicit pentru raport și pentru sprijinul uh, oferit uh, raportului Comisiei referitor la siguranța rutieră europeană 2018. 2020 Comisia este încântată să observe că cei trei piloni, responsabilitate partajată, integrare și zone de siguranță comune sunt incluse în proiectul de raport. Apoi, în ceea ce privește responsabilitatea partajată, Comisia este încântată de faptul că raportorul nu cere doar Comisiei să acționeze, ci și statelor membre și reprezentanților industriei, care trebuie și și ei să se implice. Mai mult, raportorul menționează că cetățenii sunt în centrul acțiunilor privind siguranța rutieră, lucru cu care suntem de acord și că succesul oricărei politici în domeniu depinde de comportamentul tuturor participanților la trafic. Suntem de asemenea de acord cu raportorul că integrarea siguranței rutiere în alte politici europene este un element cheie pentru a asigura succesul Eh, de exemplu, aspectele legate de sănătate, politici legate de schimbări climatice, progres tehnologic, toate trebuie să fie duse mai departe, eh, mai ales din perspectiva vehiculelor electronice. Și o guvernanță adecvată a aspectelor legate de siguranța rutieră este un element cheie. Bune practici și orientări trebuie să fie create și diseminate la nivel european de asemenea. Acum, în ceea ce privește câteva dintre sugestiile făcute cu privire la raport, da, vom uh, lucra împreună, vom colabora către uh, un nivel zero de victime și accidente, dar vom lucra și la programele de acțiune cu pe baza foii de parcurs interne și vom lua în considerare recomandările dumneavoastră. În al doilea rând, propunerea dumneavoastră referitoare la siguranța rutieră europeană coordonată până în 2012, suntem de acord cu cei care au spus că trebuie să definim rolul și statutul coordonatorului și comisia este deschisă să examineze sugestiile făcute de raportor. Apoi, în ceea ce privește obiectivele specifice, în special în ceea ce privește reducerea numărului de copii cu 60 copii uciși în accidente cu 60%, și 40% restul cetățenilor, uh, e dificil să abordez niște obiective atât de specifice, fiindcă asta ar contrazice viziunea zero pe care vrem să o promovăm și vrem uh, să realizăm acest lucru și cu alte politici bune practici. Și, în final, există avantaje pentru cetățeni în urma armonizării indicatoarelor rutiere și a normelor rutiere la nivel european, însă, așa cum bine știți, ca și în cazul armonizării limitelor de viteză, este foarte dificil să facem acest lucru și să ajungem la un consens cu toate statele membre. În plus, armonizarea indicatoarelor rutiere este un subiect care este studiat și la nivel uh, internațional în cadrul UNICEF. Vreau să subliniez că obiectivul Comisiei de a înjumătăți numărul victimelor din accidente rutiere până în 2020 este un obiectiv pe care vrem să-l respectăm și colaborăm împreună, credem că vom crește siguranța rutieră europeană pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc. Dieter, vrei să tragi niște concluzii? <laughs> Îmi dați o oră, domnule președinte, sau cât timp îmi acordați? 10 minute. Bine. Dragi colegi, și s-a vorbit despre persoana coordonatorului. Am spus în introducere că problema siguranței rutiere trebuie să se reflecteze în toate domeniile politice europene, politică socială, economică, culturală. Trebuie să existe un demers coordonat mi se pare extrem de important și mă bucur să știu că și Comisia împărtășește acest punct de vedere. La nivel național trebuie să ne coordonăm mai bine cu programele statelor vecine și cred că acesta ar fi unul dintre rolurile acestui coordonator. Iată deci interesul creierii acestei noi funcții. S-a spus că avem nevoie de date armonizate pentru a avea o comparabilitate mai bună. Sunt complet de acord. De ce am zis vârsta de 14 ani? Pentru că nu la 14 ani ne putem lua permisul, dar copiii merg la școală și școala este obligatorie, de aceea mi se pare o vârstă potrivită pentru a începe să se învețe regulile rutiere. Vreau să-i pun în uh, niște întrebări colegul nostru care a plecat cu privire la siguranța rutieră. Cred că dacă îi pun 10 întrebări, câți dintre noi am putea răspunde corect la 10 întrebări? Sigur, toți ne-am luat permisul de conducere acum mulți ani, dar e drept că aceste cunoștințe se pierd în timp. În ceea ce privește controlul și sancțiunile trans, transfrontaliere, când există o amendă care trebuie plătită dincolo de granițe, sunt complet de acord cu dumneavoastră. De asemenea, armonizarea indicatoarelor rutiere nu este vorba de a avea un text explicativ în toate limbile pe panourile de la marginea drumului, dar aceste panouri indicatoare trebuie să fie ușor de înțeles și să nu existe diferențe între statele membre care să afecteze această înțelegere. De ce să nu utilizăm Galileo și alte sisteme de navigație pentru a îmbunătăți înțelegerea acestor indicatoare rutiere. Viziunea zero este realistă? Dacă eu îmi stabilesc un obiectiv, vreau ca acesta să fie realist. Anul 2020 este un prim termen, nu este o dată limită. Este data la care vom evalua rezultatele obținute. Sper în scădere a numărului de accidente. Dar, din punctul meu de vedere, viziunea zero până în 2020 nu este realistă. Cu privire la armonizarea diferitelor baze juridice, bineînțeles, există mai multe concepții în acest domeniu, răspunderea comună a fiecărui participant la circulația rutieră este un aspect de sensibilizare, de campanii de informare, probabil vor fi necesare pentru sporirea acestei conștientizări, pentru că nu toată lumea este responsabilă, trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie să insistăm asupra faptului că fie că suntem balnavi sau sănătoși, că am consumat droguri sau nu, este o chestiune de responsabilitate dacă vă urcați la volan, orice vârstă sau în orice stare v-ați afla. Cred că legislația singură nu ar putea rezolva singură problema comportamentului individual. Doamna Ayala, nu ați fost aici de la început când am vorbit despre aspectele asupra căreia mi-ați atras atenția, dar sunt acord cu dumneavoastră cu privire la trecerile pentru pietoni, cu semnalele care să le permită pietonilor să știe când pot sau nu traversa, cred că sunt și pietoni care traversează chiar și atunci când nu ar trebui. Uh, deci reglementarea există, dar ea trebuie să fie și respectată. Domnule Simpson, să respectăm mai mult motocic- motocicliștii. Sunt de acord. Construcția drumurilor și întreținerea acestora este evidentă, dar de multe ori când există lucrări pe drum sau după o iarnă grea, cum a fost cazul Germaniei, când se formează multe găuri în asfalt, să pui un indicator pentru reducerea vitezei, credeți că oamenii îl vor respecta? Poate ar fi bine să reparăm mai bine drumurile și să lăsăm oamenii să circule liber. Cu privire la controlele și, și inspecțiile, să vedem dacă aceste au The voting committee will be May and then we'll... martie data pentru amendamente. Deci nu uitați, cincisprezece martie, apoi în mai votul în comisie. Mai revenim cu asta, dar aștept cu nerăbdare amendamentele. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru participare și vom începe întâlnirea, reuniunea coordonatorilor în 5 minute, dacă toată lumea este aici. Mulțumesc!